So, good morning, ladies and gentlemen. Mr. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Domnul Buzek are o, un alt angajament important, așadar va întârzia puțin, așa că m-a rugat să îl înlocuiesc până când se întoarce. Permiteți-mi să deschid această Reuniune de dimineață a comisiei noastre ITRE. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. O aveți în fața dumneavoastră. Și aș dori să vă informez că punctele 12 și 13 au fost uh, inversate. Alte schimbări nu sunt. Aveți comentarii cu privire la ordinea noastră de zi? Se pare că nu, atunci o vom adopta. Să trecem la următorul punct, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor noastre anterioare și acestea se află în dosarele din fața dumneavoastră. Se vorbe de întâlnirile din 14 aprilie și 20 aprilie. Aveți comentarii cu privire la aceste procese verbale? Se pare că nu. Așadar, ele sunt aprobate. Doamnelor și domnilor, subiectul din această dimineață este către o Uniune Energetică Europeană și am plăcerea de a-l ruga pe raportor, domnul Grobarcic, de la ECR, să ne prezinte raportul său, concluziile sale, și apoi vom asculta opiniile a raportorilor din umbră, iar după aceea îl vom asculta și pe domnul Bile de la Envy. Domnul Grobarcic, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să trec pe polonez acum. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc și să îi felicit pe membrii Comisiei Europene care au lansat munca asupra Uniunii Energetice Europene. Acest este abia începutul unei uniuni care pe viitor va asigura independența energetică a Uniunii, cooperarea internă și așa mai departe. Deci ne va asigura o furnizare a energiei și a electricității. În ceea ce privește raportul meu, el se bazează pe cel al treilea pachet privind energia, de asemenea pe regulamentele privind uh, aprovizionarea cu gaz, care se alinează și cu Orizont 2020. Trebuie să spunem că 60% din importurile totale din, de uh, gaz și 90% din țiței, uh, lucru care se traduce într-un miliard de euro pe zi cheltuiți pe aprovizionarea cu energie. Ei bine, acest cost este cel mai mare pe care îl suportăm și creăm cea mai mare piață energetică din lume. Acest lucru în sine este o mare provocare. Multe state membre sunt complet dependente de aprovizionarea cu gaze naturale importate din Rusia pentru termoficare, de exemplu. Alte state membre depind de rezervele importate din Africa de Nord, iar aceste resurse energetice nu sunt stabile. Așadar, este nevoie să găsim alte surse mai stabile. Ele ar echilibra, practic, toate problemele cu care ne-am putea confrunta pe piață. Apoi, în ceea ce privește prețurile, prețurile în Europa sunt mai mari decât în SUA. de asemenea sunt mai mari decât în China sau India, dacă tot veni vorba. Prețul gazelor naturale în Uniunea Europeană este mai mare decât prețurile corespondente din SUA, deci sunt duble sau chiar de patru ori mai mari în anumite state membre, chiar și mai mult. Acesta este rezultatul dependenței de, o singură, de un singur furnizor de gaze naturale. Prețurile pentru gospodării în 2012-2014 în Uniunea Europeană au crescut cu aproximativ 5%. Și aici avem și strategia Strategia trebuie să fie să meargă mână în mână cu ceea ce stipulează tratatele Uniunii Europene, iar acest lucru este absolut clar. Când vorbim despre coșul energetic ale diferitelor state membre, acestea trebuie să aibă o marjă mare de manevră ca să poată lua decizii. Iată care este linia noastră directoare principală, care ar trebui să fie. Și care ar trebui să fie propunerile pe care să le includem în raport. În primul rând, forma prin care să se adopte. Trebuie să adoptăm diversificarea furnizării cu energie, însă dacă vorbim despre piața noastră, trebuie să dezvoltăm și un pact transfrontalier. Apoi, în ceea ce privește energia electrică, cât și în ceea ce privește gazele naturale, trebuie să avem un asemenea pact. Și nici la nivelul gazelor naturale nu avem un sistem suficient de rezultat. Trebuie să creăm o piață comună, iar aceasta trebuie să se bazeze pe dezvoltarea gazoductelor și trebuie să ne bazăm pe diversele texte legislative existente. Documentul Comisiei Europene reprezintă o coordonare a acestor proiecte la nivel regional, în așa fel încât să se poată crea soluții care, pe de o parte, să fie acceptate de către părțile implicate și, pe de altă parte, să poată asigura o posibilitate de acțiune a statelor membre în caz de criză. Trebuie să existe și măsuri de urgență pentru astfel de situații. Aici trebuie să adresăm problema infrastructurii și trebuie să ne referim și la dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere. Deci, în al doilea rând, trebuie să ne, să ne referim și la contracte. Ele reprezintă multe, multe lacune. Trebuie să încercăm să eliminăm clauzele abuzive utilizate de către anumite state terțe, mai ales în ceea ce privește statele membre care depind de un singur furnizor. Rolul Comisiei Europene trebuie să fie mai creativ când vine vorba de a sprijini acele state membre care ar dori să se alăture negocierilor cu privire la contractele energetice. Ele trebuie să respecte regulamentele privind piața internă și, de asemenea, acele prevederi stipulate de către OMC, care se referă la informațiile sensibile, care se referă la confidențialitate, de asemenea. Noi ne ocupăm de acest lucru, însă întreaga negociere trebuie să fie supravegheată de către Comisia Europeană. Acest lucru înseamnă și că trebuie să ne asigurăm că toate aceste contracte sunt transparente. De aceea e nevoie ca Comisia Europeană să participe la negocieri în numele unui grup de state membre care ar dori să participe la negocierile de contracte. Avem o listă întreagă de prevederi care ne permit să evităm acele clauze abuzive despre care vorbeam în uh, contractele care intră sub evaluarea individuală a statelor membre. Într-o oarecare măsură, acele state membre trebuie să prezinte un front comun, iar acest lucru se bazează, bineînțeles, pe voința statelor membre care doresc să participe. Trebuie să intrăm în detalii, însă aceste detalii nu trebuie să fie făcute neapărat publice. Anumite detalii trebuie să fie făcute disponibile pe internet, în așa fel încât opinia publică să aibă acces la ele, însă trebuie să ne asigurăm că putem să asigurăm un câmp de luptă egal pentru statele membre. În ceea ce privește diversificarea, acesta este scopul ultima în ceea ce privește sursele de energie. Trebuie să analizăm situația din Statele Unite. În calitate de state membre, noi facem concurență Statelor Unite. Noi încercăm să ajungem din urmă în nivelul de trai din Statele Unite. Prevederile adoptate doresc să se asigure că o, să se asigure că nici o sursă de energie nu este discriminată. Trebuie să intre aici și energiile regenerabile, sursele regenerabile și sursele neconvenționale și combustibilii fosili. Toate, acești, toate aceste trei surse de energie trebuie luate în considerare. Numai astfel ne putem asigura că avem o furnizare, o aprovizionare cu energie sigură și stabilă. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe diversificarea surselor. Multe dintre ele poate că nu se regăsesc pe piață deocamdată, însă trebuie să vedem care este situația pe cealaltă parte a Atlanticului, să vedem cum vor evolua negocierile din TTIP cu privire la gazul natural lichefiat și țiței. Apoi trebuie să ne gândim și la gazele de șist din America Latină. Îmi cer scuze, spune președintele. Domnule Grăbarci, îmi cer scuze, domnule președinte, mai doream să mă refer la două chestiuni. Voi încerca să fiu succint. Și am să mă limitez în două minute, maxim. Piața internă a energiei, deja m-am referit la ea și, în concluzie, Trebuie să ne concentrăm pe soluțiile care putea fi acceptabile pentru toate statele membre. Eficiența energetică. Și aceasta este foarte importantă. Aici este vorba de soluții noi și de economisiri la nivelul gospodăresc. Aici mă refer de asemenea și la sectorul construcțiilor. Trebuie să ne asigurăm că nu introducem uh, legislație prea împovărătoare, care practic ar limita eficiența energetică pe termen lung. Trebuie să ne asigurăm că ajungem la un nivel al indicatorilor de permeabilitate a căldurii acceptabil și la alte soluții tehnice care ne-ar putea ajuta. Un ultim punct la care aș dori să mă refer, emisiile scăzute de carbon, o economie bazată pe, economia, pe emisii scăzute de carbon. Decarbonizarea practic, nu s-ar alinia ideea de neutralitate. De asemenea, delocalizarea industriilor uh, generatoare de carbon este o problemă și dacă are loc acest fenomen, avem probleme și la nivelul locurilor de muncă din Uniunea Europeană. Comisia spune că s-ar putea ajunge într-o situație în care anumite grupuri sociale nu și-ar putea permite factura de energie. Este inacceptabil. Uniunea Energetică Europeană trebuie să scadă prețurile energetice cu 20%. Avem acest principiu de aur, 20-20-20, adică scăderea emisiilor cu 20%, și utilizarea combustibilor fosili cu 20%. Însă trebuie să ne asigurăm că proporția industriei din PIB trebuie să crească cu un procent de 20% până în 2020. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. În numele partidelor politice am să dau cuvântul PP-ului Andraș Ghirc. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului Grobarcic. El a preparat într-un timp foarte scurt o primă variantă a raportului, așadar avem oportunitatea de a discuta deja propuneri concrete. Uniunea energetică este o idee poate nouă, însă principiile de bază sunt, ne sunt bine cunoscute. Le discutăm deja de multă vreme în această comisie ITRE. Așadar, cred că suntem de acord mulți dintre noi cu privire la anumite aspecte, dar sunt câteva aspecte care încă mai necesită analiză. În numele PP-ului aș dori să subliniez lucrurile pe care, cu care suntem de acord. Echilibrul, competitivitatea, siguranța aprovizionării și sustenabilitatea. În primul rând, aș dori să mă refer la faptul că în mediul economic actual, în care creșterea stagnează și șomajul este mare, ar trebui să subliniem competitivitatea industrială a Uniunii Europene, în așa fel încât să sprijinim crearea de locuri de muncă. Consumatorul final trebuie să aibă prețuri mici, mai mici de energie, în așa fel încât să poată crește competitivitatea. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să prevenim delocalizarea industriilor generatoare de carbon. Apoi trebuie să ne asigurăm și că folosim infrastructura existentă așa cum trebuie și, și că dezvoltăm infrastructura nouă. Apoi, Europa are un rol de lider în lupta împotriva uh, schimbărilor climatice. Ener energiile regenerabile și moderarea cererii sunt două elemente importante aici și de ne vor ajuta să adresăm problema importurilor prea mari de resurse energetice. De orice, re, orice reformă în acest sector trebuie să fie ambițioasă. Trebuie să subliniem importanța dezvoltării unor, unor uh, strategii de încălzire, de termoficare ambițioase cercetarea și dezvoltarea nu trebuie să ne iasă din uh, uh, obiective. Fiecare stat membru trebuie să pună în aplicare pe deplin legislația existentă și mai ales cel de-al treilea pachet energetic. În încheiere, câteva cuvinte cu privire la propunerele concrete. Trebuie să consolidăm competitivitatea și sustenabilitatea din documente în așa fel încât să avem un text mai uh, echilibrat. De asemenea, PP-ul este sceptic cu privire la uh, ținta privind reducerea dependenței de importuri. Nu putem uh, sprijini o țintă paneuropeană. Datorită limitei de timp, cam atât am de spus deocamdată, domnule președinte, însă îi mulțumesc încă o dată raportului pentru munca sa. The next speaker, Mr. Uh, Zanonato on behalf of SND. Yes. Oh, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și domnului raportor Grobacic pentru munca depusă. Chiar dacă prima impresie după citirea comunicării dânsului este aceea că avem de-a face cu o mare diferență între ceea ce ne propune Comisia Europeană prin comunicarea uh, sa și considerentele și argumentele prezentate de dânsul. Avem așadar o abordare care uh, ne îndepărtează de comunicarea Comisiei. Vreau doar să enumăr punctele vis-a-vis -vis de care uh, sunt în dezacord cu argumentația dânsului, chiar dacă uh, sunt uh, de acord cu simptomele care trebuie tratate, chiar dacă modul în care trebuie abordate consider că ar trebui să fie altul. Raportorul uh, face o structurare în cinci dimensiuni, dar se, uh, se renunță la <clears throat> sau se redimensionează partea de decarbonizare și se redimensionează și uh, eficiența energetică și alte teme, de asemenea, merg într-o direcție diferită de cele afirmate de Parlamentul nostru în trecut, în special față de uh, părerea acestei uh, comisii în trecut, uh, uh care propunea pași înainte. Cred că Asta este problema cu care avem de-a face și mi-aș dori ca între diferitele grupuri politice să se poată găsi o convergență care să plece de la uh, cele afirmate de comisie și apoi să dezvolte diferitele tematici în baza <clears throat> liniilor de raționament uh, propuse de comisia noastră și aș dori să vă reamintesc că doar una noi uh, <clears throat> dorim să avem un sistem integrat uh, pe partea de energie și nu să avem uh, o serie întreagă de tratate energetice. Dacă vrem să mergem în această direcție, avem nevoie de politici cu elemente comune avem nevoie de autorități unice care să gestioneze energie. Trebuie să avem uh, idei clare vis-a-vis -vis de cei cinci piloni indicați care vizează siguranța în aprovizionare, costul scăzut al energiei de care trebuie să beneficiem și în Europa și tot ceea ce ține de emisiile de gaze cu efect de seră în atmosferă așadar să contribuim și noi la reducerea încălzirii globale a planetei și uh, o temă asupra căreia ne-am exprimat în diferite rezoluții vis-a-vis -vis de decarbonizare uh, și în ceea ce privește economisirea energiei, prin urmare, eficiența energetică a sistemelor care consumă energie și care toate merg în această direcție și, desigur, împreună cu toți ceilalți colegi și împreună cu uh, raportorul, voi face tot posibil astfel încât să ajungem la un uh, acord. Trebuie să mai amintesc un lucru și anume că în momentul de față ne aflăm pe poziții destul de diferite. Mulțumesc. Următorul vorbitor uh, este domnul Petersen din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru munca depusă pe marginea acestui proiect de raport. Permiteți-mi să enumăr câteva puncte cheie vis-a-vis -vis de care ne-am dorit și noi să înaintăm amendamente. În ceea ce privește guvernanța, proiectul pe bună dreptate sublinează importanța dezvoltării unei piețe unice energetice și în acest sens trebuie obținute costuri mai reduse, inovare prin regenerabile și obținerea de opțiuni mai ample pentru consumatori și întreprinderi. Însă pentru a obține aceste deziderate trebuie să Um, îndepărtăm barierele reglementative și nereglementative care există în momentul de față pe piața energetică. Construirea infrastructurii necesare reprezintă un element cheie, dar trebuie să mergem mult mai departe, astfel încât să ne asigurăm că guvernele naționale aplică pe deplin legislația UE într-o manieră completă și nu complementară. De asemenea, trebuie întărită supravegherea de către comisie și agenții despre care vorbim des în acest în această comisie, precum Acer și Enzog. E important să subliniem de asemenea că Parlamentul European trebuie să joace un rol în acest proces, în special vis-a-vis -vis de noile inițiative care vor fi asumate sub umbrela Uniunii Energetice. Statele membre trebuie să fie dispuse să uh, se angajeze într-un dialog adevărat cu instituțiile europene <clears throat> și să-și rezolve probleme, special în ceea ce privește interconectările. În ceea ce privește eficiența și durabilitatea, am dorit să subliniem elemente precum eficiența energetică și durabilitatea piețelor noastre energetică. Tranziția spre mai multă durabilitate ar trebui, poate sunt perce, percepute ca poveri și birocratice pentru întreprinderi. Și s-ar putea să fie așa, dar o legislație bine implementată cu obiective clare trimite deseori un mesaj pozitiv către întreprinderi și le permite să obțină economisări importante pe termen lung. Asta ne spun mulți actori implicați care își doresc să aibă un plan uh, clar și care, pe baza căruia să poată investi și crea inovare. Domnule președinte, uh, aștept cu interes colaborarea cu colegii pe această temă. Sper că vom putea găsi compromisuri pentru ca Parlamentul să își poată aduce contribuția spre atingerea Uniunii Energetice. Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră și pentru prezentarea succintă. Acum domnul Turmes din partea verzilor. Mulțumesc, Jersey. Înainte de a intra pe fond, cred sau vreau să vă propun să ne gândim ce anume putem face în această privință. Am finalizat tocmai printr-un vot raportul Saudergas, unde au avut unde am avut 900 de amendamente și am găsit, cred că, un compromis în ceea ce privește siguranța aprovizionării, eficiența energetică. Eu v-aș propune să cădem de acord asupra acelor compromisuri deja convenite vis-a-vis -vis de Southern Gas. Cred că acum dezbaterea trebuie să fie între Consiliu și Comisie, sau este între Consiliu și Comisie, și dacă nu Uh, intervenim în această dezbatere, vom fi lăsați pe din afară. Domnul Petersen a amintit uh, chestiunea guvernării. Ce fel de guvernare ne dorim? Parlamentul a spus întotdeauna că își dorește un sistem mai europenizat, pentru că acolo se pot face economii de costuri ideea cooperării regionale, ce rol trebuie să aibă ACER, ce rol trebuie să aibă ENSO E cum anume obținem un sistem de uh, guvernare, pentru că trebuie să fie un uh, sistem de guvernare în care și Parlamentul European să aibă un cuvânt de spus. Nu trebuie să avem o uniune energetică fără Parlamentul European. De asemenea, rolul consumatorilor. Cred că putem face uh, cea mai bună legislație, dar până la urmă motorul din sistem îl reprezintă modalitatea prin care încercă, putem coopta cetățenii și uh, marile uh, aglomerări urbane. Dacă uh, Varșovia, de pildă, nu se mișcă în această direcție, unde rămânem? De asemenea, tehnologiile moderne, energii descentralizate, acestea trebuie să fie uh, nucleul sistemului și modalitatea în care putem să-i conectăm și pe cetățeni la acest sistem. De asemenea, există și o uh, dimensiune de politică industrială. Cine a dezvoltat casele cu consum energetic zero? Europa. Cine are cea mai bună mobilitate durabilă? Europa. La fel în ceea ce privește regenerabilele. Dar acum iată că vine China și ne prinde din urmă. Și, și armata uh, americană investește foarte mult. De aceea cred că avem nevoie de un capitol uh, vis-a-vis -vis de rol de lider al uh, Europei în ceea ce privește uh, aceste tehnologii. Deci, să plecăm de la compromisurile de la Southergas, să plecăm de la părerea consumatorilor, deci de, sus, de jos în sus și cum anume ne putem poziționa ca lider în ceea ce privește tehnologia și astfel putem să ne aducem o contribuție în ceea ce privește deciziile care se vor lua în toamnă. Și eu cred că putem pleca de la compromisurile din raportul Saldergaz. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Silichiotis, din partea GUE. Συμφωνώ με τον Κλου ότι μοιραία κάποια αρκετά ζητήματα θα τα επαναλάβουμε γιατί ήταν στην έκθεση ΣΟΤΑ. Vreau să felicit pe domnul raportor și am să pun și eu accentul pe câteva puncte care, după mine, sunt importante. Dar avem și, adică, sunt de acord cu majoritatea ideilor din raport, dar avem și câteva puncte divergente. Uh, e vorba de lupta împotriva noului fenomen uh, care se numește sărăcia energetică. Trebuie ar trebui să subliniem că e nevoie de infrastructuri publice, de conexiuni între diverse sisteme. E foarte important să avem un control al statului asupra acestor uh, structuri de utilitate publică. În al treilea rând, ar trebui utilizate rezervele de gaz natural care există în uh, Uniunea Europeană, de exemplu în estul Mediteranei. Ar trebui să exploatăm de asemenea și sursele de energie regenerabilă și, în fine, nu suntem de acord cu accentul care este pus în raport pe energia nucleară, pentru că aceasta prezintă riscuri și pericol eh, despre care s-a vorbit eh, Acum în uh, Turcia s-a instalat o centrală nucleară într-o zonă seismică, ceea ce ni se pare grav pentru că Turcia este un uh, stat cu care avem uh, relații privilegiate, dar fiindcă este un vecin al Uniunii Europene. Cred că Comisia Europeană ar trebui să se adapteze strategiilor uh, energetice naționale. Rolul Comisiei ar trebui consolidat din această perspectivă pentru a putea participa la negocieri într-un stadiu incipient al acestora. Trebuie să ținem cont însă și de faptul că există state membre care au probleme cu alimentarea energetică, există state membre care au teritorii izolate și asta le reduce marja de manevră în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. Grupul uh, GUE nu este de acord cu o politică energetică controlată de Comisia Europeană și de cele mai mari state membre care ar limita, ceea ce ar limita marja de manevră a statelor membre în alegerea mixului energetic de care au nevoie. Vom prezenta amendamente pentru a îmbunătăți textul. Mulțumesc, uh, spune domnul președinte. Domnul Tamurano uh, pentru FDD. Mulțumesc, am citit foarte atent raportul și pe multe puncte nu putem fi de acord. Acum câteva zile am primit cu surpriză uh, dar și cu plăcere o vestea că Arabia Saudită în 2050 își dorește să abandoneze combustibilii uh, fosili. Noi, sigur, în Europa încercăm să găsim uh, bucățele de rocă, de care de pe unde și continuăm uh, să folosim uh, tehnologiile convenționale și nu ținem cont de realitatea termodinamică și nici de cea economică, de ceea ce se întâmplă în Statele Unite, unde bula și gazelor de șist și petrolul de șift cauzează probleme importante pentru investitori. Prin urmare, acest petrol neconvențional care promitea nu știu ce miracole pentru acest uh, secol pare a fi uh, o mare bulă și poate chiar și o fraudă financiară. Iată, deci Arabia Saudită a decis să lase în sol anumite resurse pentru a le utiliza eventual atunci când va fi convenabil. De aceea considerăm că ar fi absurd să ardem gaze pentru încălzirea clădirilor în condițiile în care am putea reduce consumul de gaz cu un mare plan european de eficiență energetică și astfel am putea să trecem de la importul uh, de gaze la o, o, la energii uh, regenerabile, ceea ce ar putea avea efecte asupra PIB-ului și nu cred că se impune să mai ardem petrolul, pentru că energia se poate produce altfel în acest secol și petrolul este o materie primă foarte importantă pentru multe uh, produse de consum într-o societate industrializată și de aceea credem că este important să facem în sfârșit un salt spre viitor, să nu pierdem această ocazie, pentru că cetățenii ne cer acest lucru, să trecem la regenerabile. Prin urmare, această uniune energetică trebuie construită prin intermediul uh, transmiterii de electroni și nu prin uh, transmisiunile de, uh, prin conducte. Prin urmare, această rețea de schimb de energie ar putea fi extinsă și în afara Europei pentru că ar putea fi construită pentru a gestiona energiile regenerabile și aici am putea folosi și Islanda, de asemenea am putea folosi noi sisteme de transmisie energetică, de pildă și cel transatlantic. Așadar, de ce să nu includem pe toți vecinii și pe cei de la Mediterană și de ce nu și Rusia, încercând uh, să uh, rezolvăm o situație care, în opinia mea, este preocupantă. Mulțumesc foarte mult uh, pentru observații, iar acum ascultăm o opinie din partea Comisiei ENVI prin raportorul ENVI Ivo Belet. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că mi-a acordat cuvântul câteva minute. Mulțumesc pentru ospitalitate. Doream să reamintesc uh, colegilor că Domnul președinte Buzek și domnul președinte Lavia își doresc uh, un acord pentru că acest um, raport uh, se face în baza articolului 54 din uh, regulamentul de procedură cu anumite competențe specifice și mai există și competențe împărtășite în ceea ce privește aspecte economice de carbonizarea transportului și combustibili alternativi. Însă nu am niciun fel de îndoiel că vom avea o bună colaborare. Permiteți-mi două minute, domnule președinte, să mă refer la elementele cheie din acest proiect de raport al ENVI cu privire la Uniunea Energetică. Vom începe prin a reaminti diferitele obiective pe care le împărtășim cu dumneavoastră. În primul rând, securitatea energetică și accesibilitatea prețului, dar și durabilitatea și garantarea competitivității industriei noastre. De asemenea, cred că nu e nevoie să mai amintesc și cadrul 2030 la care ne-am angajat cu toții în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că până în 2030 vom avea o reducere a efectelor cu a gazelor cu efect de seră de 40%. Deci, iată un angajament asumat urmat de Uniunea Europeană și este important să ținem uh, cont de faptul că ne așteaptă și o importantă conferință la Paris la finele acestui an. Un rol important pentru sistemul de tranzacționare a misiilor, știm cu toții că acesta este în curs de reformare, uh, am ajuns la un compromis care urmează încă să fie adoptat de plen în ceea ce privește rezerva de stabilitate a pieții, care cred că este un acord echilibrat, însă desigur este nevoie sau uh, e în pregătire o reformă mai fundamentală a sistemului de tranzacționare a emisiilor ETS și înțeleg că Comisia va veni cu o propunere înainte de vară, care de, iată este un alt element cheie pentru mine Energetică. Și s-a spus deja că de deindustrializarea uh, ar trebui evitată pentru a proteja industria europeană. De asemenea, s-a făcut referire și la sectoarele care nu fac parte din uh, schema de tranzacționare, sistemul de transport, sistemul de clădiri sau încălzirea respectiv. Iată, un alt element important care figura și în raportul Saudergas, dar care revine și în acesta. Și încă un element în ceea ce privește oportunitățile oferite de fondul de investiții EFSI. Vor fi probabil multe amendamente și în acest sens și de asemenea și amendamente în ceea ce privește interconectarea, infrastructurile de interconectare transfrontaliere și mă voi referi și la avizul colegului Turmes din Comisia TRAN, care amintește și de regulile de care avem nevoie în organizațiile internaționale de aviație și maritime, care trebuie să fie reglementări globale pentru a păstra competitivitatea industriei UE. Mulțumesc, intervine președintele, uh, pentru opinie prezentată și acum trecem la intervenții de un minut, pentru că avem 13 colegi înscriși și votul trebuie să începem punctual la ora 10. Începem cu domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un raport foarte bun, o bază foarte bună de discuții și cred că toate observațiile pe care le-am ascultat până acum vor duce la un raport foarte bun. Vreau să subliniez că încălzirea și răcirea sunt uh, sisteme mari consumatoare de energie. 40% din uh, uh, energie este consumată de către clădiri. În urmă cu un an eram uh, președintele unei regiuni din Slovacia și am uh, luat un împrumut de la Banca Europeană pentru Dezvoltare pentru a îmbunătăți izolațiile clădirilor uh, instituțiilor uh, publice, precum școlile, pentru a uh, economisi astfel 50-60% din energie. Dacă am putea face acest lucru la nivel european, am, am avea o scădere semnificativă a cererii și am obține un avantaj uh, comercial. Cererea de energie ar putea scădea cu până la 20% și asta n ar scădea și dependența față de gazele rusești. Mulțumesc. Domnule președinte, eu prețuiesc foarte mult uh, raportul uh, întocmit de colegul meu, domnul Grubacek. Acesta se referă și la industrie, care este o mare consumatoare de energie. Nu e nicio surpriză că acest raport a fost încredințat Comisiei Envy. După părerea mea, este un aviz foarte cuprinzător, un raport foarte cuprinzător, iar aspectele cheie țin de faptul că, pe de o parte, avem problemele de mediu pe care le cunoaștem, dar, pe, cea, pe, pe de altă parte, ne confruntăm cu probleme de natură socială și economică. Aceste priorități de natură economică sunt foarte importante, însă trebuie să găsim un echilibru între cele două Domnul Manca s-a referit la această problemă tangențial. Eficiența energetică este până la urmă obiectivul la care trebuie să aspirăm. În uh, anumite state membre uh, da, președintele întrerupe vorbitorul. No, o ultimă remarcă. Cred că sistemul de comercializare al certificatelor de carbon trebuie să funcționeze mai eficient. Trebuie să avem rezultate de pe urma acestuia. Domnul Zorin Vreau să mulțumesc și eu domnului raportor pentru uh, avizul pe care l-a întocmit. Problema Uniunii Energetice este, desigur, esențială la nivelul Uniunii Europene și este foarte important ca noi să facem alegeri strategice clare la nivel comunitar. Comunicarea Comisiei Europene care face obiectul acestui aviz arată clar care sunt prioritățile Uniunii, diversificarea surselor, uh, tarifarea energiilor uh, regenerabile și așa mai departe. Proiectul de aviz uh, este însă un pas înapoi față de claritatea și mm, simplitatea acestei comunicări din partea Comisiei. Practic introduce zgomot inutil în uh, această problematică. Până la urmă e vorba doar de uh, reglementare a acestui sector energetic care trebuie să fie un motor pentru dezvoltare. Cred că da, din nou președintele întrerupe, domnul Lewandowski. Mulțumesc. Uniunea Europeană este deja Uniunea uh, Energetică Europeană face parte deja din vocabularul nostru și ar trebui să devină uh, realitate. E vorba de securitatea energetică pentru unii, dar și, pentru stabilitate, dar și de stabilitatea prețurilor pentru alții. Cred că avizul este unul foarte bun pentru că se referă nu doar la uh, pilonii controversației Uniunii Energetice, ci încearcă și să facă pași înainte în ceea ce privește uh, dimensiunea externă, deocamdată modest, modestă. Aceste controle ex ante, controle de conformitate ex ante ale uh, contractelor uh, din domeniul energetic uh, pot să înlătre o grămadă de probleme și să elimine foarte multe costuri ulterioare. Mulțumesc! Foarte bine, felicitări, v-ați încadrat în timp. Domnul Toșenovski. Uniunea energetică este o sarcină foarte complexă și mizele sunt uh, foarte mari, uh, chiar de natură istorică. Apreciez foarte mult uh, ceea ce a făcut Marc, domnul raportor, pentru că a alcătuit un text care se concentrează asupra problemelor cheie, sprijin și eu interconectivitatea, care va duce la o creștere a siguranței alimentării cu energie. Cred că e de asemenea important să maximizăm utilizarea resurselor de, domestice pentru a reduce dependența de surse externe de energie. Cred că niciun sector energetic nu trebuie să fie lăsat uh, deoparte uh, și ar trebui să ne concentrăm în continuare asupra uh, științelor, științei și tehnologiei care pot să aducă progrese substanțiale în acest domeniu. Domnul Caris. În eforturile noastre de a reduce emisiile de dioxid de carbon am uitat puțin de problema competitivității sau am lăsat-o pe planul 2. E adevărat că energia în Uniunea Europeană e foarte scumpă, mai ales în comparație cu Statele Unite, care reprezintă nu doar un partener pentru noi, ci și un competitor la nivel global. Unul dintre motivele pentru care energia e scumpă reprezintă sistemul de subvenționare din anumite state membre și atunci, uh, pentru că acesta descurajează uh, eficientizarea. De exemplu, Germania era până de curând cel mai mare producător de energie solară, deși nu suntem uh, nici pe departe cea mai însorită țară din Uniunea Europeană. Deci, aici, la punctul 36 din aviz, cred că ar trebui să avem o abordare europeană a problemelor pentru a rezolva problema costurilor pentru consumatori și pentru uh, industrie. Doamna Calas, mulțumesc, uh, mulțumesc pentru acest uh, aviz. Vreau să spun că dacă nu avea un titlu foarte precis, mi-ar fi fost greu să înțeleg ce se dorește cu acest aviz, pentru că se pune prea mult accentul pe ceea ce se întâmplă în statele membre. De aceea nu funcționează Uh, bine piața internă um, încă, pentru că ne concentrăm prea mult pe statele membre. Avizul uh, vorbește despre nevoia de a um, interconecta rețelele noastre și uh, nu în ultimul rând despre costurile energiei. Prețurile la energie de exemplu, în Estonia, ca parte a unei uh, în Estonia parte a unei uh, piețe integrate nordice, costurile la energie au scăzut în ultimii ani cu 15%. Poate că v-ați putea inspira din exemplul uh, nostru. Până la urmă, scopul acestei uh, Uniuni Energetice, da, Vă mulțumesc, domnul președinte, întrerupe. Doamna Griffin, această, această uniune uh, energetică va contura uh, viitorul Europei în următorii ani, va uh, defini domenii cruciale precum transportul sau uh, educația. Va trebui însă să găsim un echilibru între uh, Uh, eficientizarea energetică și competitivitate, trebuie să recunoaștem însă că nu se promovează suficient energiile regenerabile. Dacă vrem să ne atingem obiectivele pentru 2030, domeniul energetic trebuie să fie uh, guvernat pe baza unei legislații pe deplin implementate în toate statele membre și trebuie să promovăm rolul societății civile, a guvernelor locale și a administrațiilor locale. Trebuie să protejăm cei mai vulnerabili consumatori, să facem ceva în legătură cu sărăcia energetică. Doamna Werner, mulțumesc, domnule președinte. Nu am să mă refer prea intens asupra raportului, doresc să atrag atenția doar asupra un număr de două puncte care mi-au um, m-au surprins și care necesită precizări. La început, în raport se spune că stabilirea mixului energetic reprezintă o competență exclusiv națională. Aici are dreptate raportorul, dar Uniunea Europeană este competență pentru legislația în ceea ce privește regenerabilele, uh, eficiența energetică și durabilitatea. Se specifică la articolul 143 din TFUE. Mixul energetic uh, se stabilește în coparticipare și prin legiferare la nivel european. De asemenea, în raport se face trimitere la resursele naturale de energie din Europa. Acest termen apărea și în comunicarea Comisiei fără a fi definit mai clar. Oare uh, energia atomică se numără de asemenea printre resursele uh, energetice uh, interne? De asemenea și tehnologiile de fracturare de aici mi-aș dori o precizare din partea Comisiei. Mulțumesc, domnul Royal. În aceste dezbaturi nu vreau să mai aud această distinție între energii bune și energii uh, perfide. Întrebarea este cum anume putem reduce dependența energetică în folosul oamenilor dependențele nu au fost rezolvate și prețurile nu au scăzut. Eu cred că se impune să venim cu răspunsuri, care de fapt nu sunt noi, avem nevoie de diversificare, de uh, cât mai multe forme de energie. În al doilea rând, avem nevoie de o, o concurență care să funcționeze și ar trebui să încercăm să utilizăm capacitățile de care dispun statele membre și să le interconectăm. De aceea, chestiunea centrală este interconectarea fiecare stat membru are părți slabe și părți puternice, dar că am reușit să interconectăm rețelele, am, vom fi făcut deja câțiva pași înainte și acest lucru nu se poate face prin reglementare, ci doar prin uh, stimulente. Știu că acum câțiva ani am redactat un raport în care se spunea că dacă s-ar reduce costurile de transport, atunci lucrurile ar fi mai bune. Rezultatul este că nu se mai investește în infrastructură. Și acum ne plângem că nu există suficiente rețele. De aceea, cred că nu trebuie doar să avem păreri bune, ci să și facem ceva bun. Mulțumesc, domnul Cristoforu. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σημερινό εισηγητή, τον κ. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnule Grobarcic, pentru raportul său anterior. Vă mulțumesc pentru munca excelentă pe care a făcut-o cu privire la Uniunea Energetică Europeană, pe care noi o sprijinim. Uniunea Europeană ar trebui să aibă autonomie energetică, însă acest lucru înseamnă în primul și în primul rând că ar trebui să își folosească propriile energii, uh, resurse energetice, indiferent unde se află el, în Mediterană sau în alte zone. În ceea ce privește energia nucleară, este incredibil că permitem ca um, în anumite zone să se construiască astfel de reactoare nucleare, zone periculoase pentru reactoarele nucleare. Apoi trebuie să adresăm și problema sărăciei energetice. Păi în ceea ce privește regenerabilele, președintele da, crede, um, moratorul continuă, cred că ar trebui să mergem mai sus de Cred că ar trebui să concentrăm nu doar pe acest raport, ci să luăm măsuri cu privire la siguranță energetică și independența Uniunii Europene. Câteva remarci foarte pe scurt din partea Comisiei Europene, domnule Michel Vorsdorfer. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și raportorului, domnului Grobarcic, pentru un, raport, uh, un proiect de raport foarte bun. Vreau să subliniez câteva lucruri. În primul rând, energie, uh, Uniunea Energetică este într-adevăr o chestiune transversală foarte importantă și, după cum am spus câțiva deputați, importantă este punerea în aplicare a Uniunii, a Uniunii Energetice. Aici doresc să mă refer la două, trei chestiuni. În legătura cu raportul Sadergas, în ceea ce privește siguranța aprovizionării, ne bucură faptul că s-a făcut această mențiune și s-a făcut și o mențiune la siguranță energetică. Apoi, competitivitatea și costurile, prețurile energiei sunt elemente importante, într-adevăr. Anul trecut am făcut un studiu și vom face încă unul la începutul anului viitor. În acest studiu vom analiza diferențele între um, prețurile la energie în um, diversele sectoare ale Uniunii și, de asemenea, în comparație cu SUA și cu alte state. Trebuie să vedem unde sunt diferențele, căror factori se datorează, impozitelor sau căror factori. Apoi, înainte de sfârșitul acestui an, Comisia va prezenta o un um, studiu cu privire la um, răcire și încălzire, cu privire la um, strategia energetică și așa mai departe. Înainte de vară, Comisia va prezenta un document, de, un document consultativ cu privire la proiectarea pieței pe viitor. În ultim punct, cu privire la guvernanță, nu pot fi decât de acord că guvernanța Uniunii Energetice este esențială. Comisia va prezenta câteva inițiative în acest sens. Vom include Parlamentul European și statele membre în chestiunea guvernanței, în așa fel încât să vedem cum putem simplifica lucrurile, în așa fel încât să ne îndeplinim obiectivele la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru remarcile dumneavoastră. Domnule raportor, la început ați avut 2 minute, 12 minute, acum aveți un minut. Nici o problemă, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru remarcile dumneavoastră. Este important să menținem deschis dialogul. Trebuie să găsim numitorul nostru comun. De aceea, sunt deschis la noi puncte de vedere, sunt deschis către cooperare și doresc să ajungem la un compromis în așa fel încât Uniunea Energetică Europeană să acoperim chestiunile cele mai importante pentru noi. Vă mulțumesc, stimate colega, spune președintele, mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii, mulțumesc raportorului din număr pentru discuție. Termenul pentru amendamente este 4 iunie nu 3 iunie, 4 iunie. Deci avem o zi în plus. 2015, ora 12, ziua. Trebuie să ținem seama și de avizul de la Envy. Vom concluziona munca cu privire la acest subiect cel mai probabil în septembrie. În 15-16 iulie vom analiza amendamentele cel mai probabil? Cel mai probabil. Deci pe 4 iunie termenul pentru amendamente. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc încă o dată discuției cu privire la Uniunea Energetică. După cum a spus colegul raportor, este o, una dintre cele mai importante probleme din acest mandat. Acum trecem la votarea electronică. Facem un vot de test la început. Vă rog să vă introduceți cartelele în aparate. Toată lumea e pregătită. Întrebarea mea permanentă. Vă place Comisia Envy? Nu e trebuie data asta. Întrebarea a de astăzi este, vă place Envy? Care este rezultatul? Votul s-a închis. Cred că e bine. Ivo Belet mai e cu noi? Vă rog să-i trimiteți un e-mail imediat cu rezultatul. Ne suntem pregătiți. Avem câteva voturi. Cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și insulele Feroe. Votarea electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Avem un SD în plus. Avem prea mulți de la socialiști și democrați. Se adoptă. Urmează acordul de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India Vot electronic. S-a deschis votul. Avem un S&D în plus. Îmi pare rău. Acum e bine? S-a închis votul. Se adoptă. Următorul punct. Acord de cooperare științifică și tehnologică între UE și CEA pe de-o parte și Elveția pe de altă parte. În orizont 2020. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Proiect de aviz, utilizarea eficientă a resurselor, tranziția spre o economie circulară. Raportul nostru bine de Chiavor. Amendamentele compromis 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentele compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4A. Cine este pentru? Împotrivă. Ar trebui să facem o verificare electronică, vă rog. Amendamentul de compromis 4A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4B. Cine este pentru? Împotrivă? Și aici ar trebui să votăm în mod electronic. 4B, amenuitul compromis 4B, s-a, închis votul. Se adoptă și acesta. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amenul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm electronic, vă rog. Amendamentul de compromis 5, deci. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. În momentul 45 s-a închis votul. Se, se aprobă. Amendamentul 46. Amendament oral din partea raportorului. Stimate coleg, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul oral este to guaranteeing fair competition between private and public companies dealing with waste, even when there is a municipal or public waste monopoly organizing the collection system. I would like to ask... Aș dori să vă cer să sprijiniți acest amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Manurile compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 55. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 9. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Compromisul 10, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Sărim la 57 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Va fi mai bine dacă verificăm. 57. 57. S-a închis votul. Avem un SND în plus. Îmi pare rău. Se respinge de data aceasta. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, se respinge. 83 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva. Haideți să verificăm electronic. 93 S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, Acum ar trebui să verificăm 105. Vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 17. Pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul. Acum vot electronic cu privire la documentul amendat. Vot final, deci s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Vă mulțumesc foarte mult, un rezultat foarte bun. Felicitări raportorului Benedict Iavor. Stimați colegi, am terminat sesiunea de votare și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, imediat chiar. Chiar la timp am uh, terminat cu votul. Dragi prieteni, dacă cineva dorește să pleacă, să plece, îmi pare rău că ne părăsiți, dar vă rog să faceți acest lucru în liniște, fără discuții. Stimați colegi, nimeni nu mă ascultă.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 Uh, thank you, colleagues, ladies and gentlemen. Uh... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, uh, vă rog să vă terminați discuțiile. Colegii din partea dreaptă. Colega. Vă rog să faceți liniște. Ne pare rău că ne părăsiți, dar vă rog, este necesar să continuăm. Trecem la următorul punct, realizarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră, de a crea lucruri de muncă și creștere economică. Economia albastră, deci. Trebuie să analizăm amendamentele. Vă rog să vă atrag atenția că este un, un raport ca răspuns la o comunicare a Comisiei vis-a-vis -vis de economia albastră și 203 amendamente au fost propuse vom primi amenamente și de la Comisia pentru Ocupare și de la Comisia pentru Pescuit. Ele ne vor trimite avizele lor. Avem aproximativ 45 de minute la dispoziție pentru dezbateri. Dau cuvântul raportului João Ferreira de la GUE. Stimate colega, vă rog să ne prezentați remarcile de debut. Mulțumesc. zi bună tuturor. Aș dori să mulțumesc celor care au înaintat amendamente și care, fără îndoială, vor contribui la îmbogățirea acestui raport. Așa cum vă spuneam, avem circa 220 de amendamente pe teme destul de diferite din raport. Cred că există premise bune pentru a lucra mai departe la diferitele propuneri de compromis. La prima reuniune cu raportorii din umbră a rezultat deja clar că putem avea o bună colaborare. Vreau să mă refer la câteva puncte pentru a sublinia câteva aspecte pe care le consider relevante și asupra cărora de fapt se concentrează majoritatea amendamentelor. O chestiune importantă și aici ar fi interesant să aflăm care este și opinia colegilor și anume faptul că ar urma să se creeze o agenție europeană unde ar fi cumulate o serie întreagă de competențe care vizează economia albastră. Sigur, mai avem în curs de elaborare un compromis în acest sens, dar poate nu ar trebui neapărat creată o nouă agenție. Poate că uh, noi uh, sarcini ar putea fi desemnate către o agenție existentă. Cred că acest lucru ar constitui o impulsionare a economiei albastre și o astfel de evoluție presupune, evident, ca și statele membre să se implice. Există și domenii în care nu există o competență exclusivă a Uniunii și de aceea este fundamental ca statele membre să se implice, să dea dovadă de angajament, pentru că astfel ar putea fi utilizat potențialul economiei albastre în statele membre. Am colectat o serie întreagă de amendamente vis-a-vis -vis de utilizarea resurselor minerale offshore, Și aici deja se pare că nu va fi ușor să găsim compromisuri pentru că există păreri destul de divergente. Unii spun că nu ar trebui să se încadreze aici la conceptul uh, economiei albastre, alții doresc ca aceasta să fie o prioritate la dezvoltarea economiei albastre. Mai există și poziții de mijloc unde se spune că aceste activități ar putea fi incluse, însă cu măsuri de prevedere, pentru că ar trebui să existe niște controle severe în ceea ce privește protecția mediului, atunci dacă se dorește utilizarea acestor resurse. A doua chestiune se referă la captarea și stocarea carbonului și aici părerile sunt uh, divergente. Ar fi foarte interesant de văzut care este opinia colegilor în acest sens, asta și date fiind amendamentele care au fost prezentate. Și Mai există și câteva alte domenii ale economiei albastre care ar putea fi mai bine conturate. Multe lucruri au fost definite deja la nivelul Uniunii, însă s-ar putea imagina și o abordare care să îmbine diversitatea priorităților statelor membre, care este un fapt în acest domeniu, pentru că mijloacele de care vorbim sunt diferite, la fel și potențialul de utilizare. Și mai există și uh, tradiții diferite în ceea ce privește economia albastră în statele membre. În unele state membre nu există nicio strategie, în altele au fost formulate opțiuni și priorități care, în opinia mea, ar trebui respectate. Mulțumesc! Acum au cuvântul raportorii din umbră, doamna Sperachion din partea PP. Mulțumesc! Domnule președinte, voi fi foarte succint. Am avut o serie întreagă de amendamente care se suprapun și sunt sigură că putem conveni asupra multor lucruri și să găsim un numitor comun în privința altora. Am avut o reuniune a raportorilor din umbră în începutul acestei săptămâni și am găsit teme comune pe marginea cărora vom lucra mai departe, ceea ce privește crearea unei noi agenții. Noi ne-am opune uh, a unei astfel de propuneri, după cum știți. Totuși, putem fi de acord cu preluarea de uh, competențele de către o agenție existentă sau uh, s-ar putea chiar imagina contopirea unor agenții dacă acest lucru ar duce la îmbunătățirea uh, economiei albastre. Și deci trebuie să ne încadrăm în CFM. Există fonduri disponibile în cadrul Orizont 2020 care ar putea fi utilizate în inovare și în economia albastră. Considerăm de asemenea că atunci când este vorba de finanțare ar trebui din punct de vedere strategic, să planificăm finanțarea sectoarelor de creștere albastră. Cred că uh, concentrarea pe anumite obiective și priorități ar uh, spori impactul finanțării, mai ales în condiții de resurse limitate. Sigur, că nu vom găsi o modalitate uh, care să fie un panaceu pentru toate aspectele. Cred că fiecare stat membru ar trebui să-și definească clar obiectivele și prioritățile, astfel încât să sporească impactul finanțării de care va beneficia. Trebuie să ne reamintim că economia albastră uh, este doar în faza unei comunicări a Comisiei, nu a devenit încă strategie. Haideți să facem strategie. Aștept uh, cu interes colaborarea cu colegii pe marginea amendamentelor de compromis, iar în ceea ce privește chestiunile importante, cred că avem potențialul necesar necesar de a ajunge la un numitor comun. În ceea ce privește captarea și tocarea carbonului, după cum știți, PPU este împotriva alocării mai multor fonduri pentru această tehnologie. Mulțumesc din partea socialistilor și democraților, doamna Miriam Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep prin a-i mulțumi domnului raportor pentru activitatea depusă și pentru prima întâlnire pe care am avut-o, pentru că am avut o uh, discuție foarte deschisă în ceea ce privește temele pe care putem cădea de acord și temele care s-ar putea dovedi mai dificile în găsirea unui numitor comun. Cred că avem de-a face cu un dosar foarte important care ne oferă oportunitatea să exploatăm potențialul economiei albastre în întreaga Uniune Europeană. Și aici aș dori să mă concentrez asupra unor puncte care au fost menționate. Avem, în opinia mea, pentru a avea o dezvoltare durabilă a economiei albastre, trebuie să creăm și să gestionăm cu succes acțiuni uh, coerente în domeniul maritim. <clears throat> Coerența este un element cheie. Și aici aș dori să mai detaliez propunerea mea în ceea ce privește crearea unei agenții europene de domeniul maritim, Așa cum am spus și la reuniunea raportorilor din umbră, raportul știe acest lucru, nu e vorba de crearea a unei agenții suplimentare, ci de a reuni sub același cadru toate agențiile care au de-a face cu economia albastră. Avem nevoie de o strategie și o politică coerentă în domeniul economiei albastre, unde competența statelor membre este respectată, unde toate activitățile însă sunt bine coordonate. Asta pentru a nu fi contradictorii. Din păcate, astăzi avem o situație în care stânga nu știe ce face dreapta vis-a-vis de economia albastră. Și cred că aici putem uh, găsi un acord de principiu fără a detalia uh, elemente care vizează sediul acestei agenții în momentul de față, însă mi-aș dori să ajungem la un acord în ceea ce privește aducerea uh, sub același acoperiș a tuturor agențiilor care au de face cu economia albastră. Cred că aici putem uh, cădea de acord ca și Comisia de Specialitate. Să menționăm și finanțarea. Noi credem că atât Uniunea Europeană cât și statele membre trebuie să financeze în mod substanțial aceste strategii pentru a genera predictabilitate pe termen lung. Pentru noi este imperativ să nu periclităm între timp finanțarea acțiunilor și programelor deja existente și în curs de desfășurare. În același timp, însă, trebuie să ne asigurăm că fondurile nu sunt risipite și că proiectele se derulează, pentru că astăzi, într-o astfel de situație, nu am face decât să uh, Uh, risipim bani și să dublăm anumite proiecte existente. Mai sunt și alte chestiuni pe care doresc să le evidențiez. Ne-am bucurat că cu toții sunt de acord că nu putem găsi o abordare care să potrivească la toată lumea, pentru că până la urmă vorbim de oceane și mări care sunt foarte diferite și o notă finală. Trebuie să abordăm problema deficienței uh, informațiilor și datelor vis-a-vis -vis de oceane, resurse și modalitățile prin care acestea interacționează cu activitățile umane. Mulțumesc, domnul Grobacev, din partea ECR. Przede wszystkim na początku chciałem... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, raportorului pentru redactarea acestui aviz foarte bun. Raportorul este bine cunoscut pentru angajamentul său, pentru contribuția sa în domeniul uh, pescuitului, uh, a protejării resurselor uh, marine. Deci vreau să-i mulțumesc încă o dată. Problemele pe care le pune în aviz sunt foarte importante în lumina strategiei europene. Dânsul subliniază lipsa unei politici comune în domeniul administrării maritime Cred că aici un, uh, una dintre priorități ar trebui să fie revigorarea sectorului de construcții navale și de transportul pe apă. un factor uh, cheie și un, un obiectiv al Uniunii Europene în ceea ce privește uh, transportul multimodal în uh, Uniunea. Apoi, uh, în ceea ce privește resursele marine, cred că trebuie să venim cu soluții care să ne permită să devenim mm, să ne apropiem mai mult de idealul de independență față de furnizorii străini. Mulțumesc! Mulțumim. Spune președintele următorul vorbitor, domnul Tamburano. Salve, proiectul relativ. Mulțumesc. Proiectul de raport al colegului este un bun document uh, de la care să plecăm. Împărtășim preocuparea vis-a-vis -vis de exploatarea excesivă a resurselor marine care nu poate fi în echilibru cu utilizarea ecosistemelor. Economia albastră trebuie să pună accentul pe economia ecologică, utilizarea eficientă a resurselor, economia circulară și conservarea naturii și combaterea și adaptarea la schimbările climatice. În lumina acestor principii am mers mai departe de observațiile colegului în amendamentele noastre, pentru că considerăm că conceptul de economie albastră trebuie să includă și, și să nu includă Uh, exploatarea resurselor de um, minerale offshore, pentru că nu creează locuri de muncă decât pe termen uh, scurt și nu fac decât să distrugă ecosisteme uh, care lovesc în generațiile viitoare. De aceea, credem că trebuie interzise toate activitățile de prospectare și exploatare în larg. Considerăm că este fundamental ca dezvoltarea economiei albastre să se bazeze pe economii sustenabile, astfel încât să satisfacem exigențele generațiilor de astăzi și celor viitoare. De aceea, trebuie să răspundă la principiul precauției și să fie o abordare bazată pe ecosisteme în conformitate cu articolul 190 din Tratatul de la uh, Lisabona și a acordului de la Rio. Să sperăm că aceste puncte vor întruni consensul necesar. Mulțumesc. Mulțumesc, coleg. And Mr. Mulțumim. Domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că tema pentru noi are o importanță deosebită, dat fiind faptul că două treimi din planetă uh, sunt uh, mări și oceane. De aceea, va trebui să vedem cum anume putem utiliza în mod rezonabil uh, aceste mări și oceane, ce tehnologii se impun și de asemenea va, de aceea um, s-a comandat un studiu în ceea ce privește exploatarea resurselor marine la mare adâncime și aici s-a dorit găsirea opțiunilor legislative pentru cea mai bună utilizare a economiei albastre și din această perspectivă științifică. Eu uh, i-aș încuraja pe colegi și mai ales pe domnul raportor să uh, lectureze acest uh, studiu pentru că pentru noi este important ca și bazele științifice să, să se țină cont de acestea. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Nu? Din partea comisiei, atunci, domnul Bate. DG Mark. Mark. De la DG Mare. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Digi Mare și a colegilor mei de la Digi Research, vreau să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului European pentru observații. Suntem uh, întotdeauna interesați să avem uh, opiniile dumneavoastră în legătură cu acest document și ținem cont de chestiunile pe care le aduceți în atenția noastră nu avem uh, încă o opinie fermă, o opinie definitivă în legătură cu acest aviz. Uh, nu vreau să intru deci în uh, detalii să spun că ne place asta sau nu ne place asta la altă, uh, până la urmă comunicarea care a fost publicată anul trecut uh, și-a propus să aducă în atenția uh, dumneavoastră potențialul economiei albastre. Am menționat o serie de Um, acțiuni posibile, precum înființarea unui uh, forum uh, științific, uh, care de altfel a fost lansat chiar astăzi la Forumul, Maritim European, care se desfășoară acum în Grecia, deci se face câte ceva. În ceea ce privește um, aspectele punctuală. Ideea înființării unei agenții maritime europene este una interesantă. Nu avem însă o poziție în această privință. Iar în ceea ce privește amendamentele privitoare la mineralele, la exploatarea și explorarea mineralelor marine, vedem, uh, știm și noi uh, că există potențial în această direcție, menționat uh, un studiu al Comisiei și, desigur, operatorii europeni nu trebuie lăsați, nu trebuie ignorați, se bucură de succes în diverse părți ale lumii și trebuie să se întoarcă în Europa și să beneficiem de experiența lor. Comisia are planificate consultări pe această temă în viitorul apropiat. În ceea ce privește captarea și stocarea carbonului, nu ține de competența noastră. Poate colega de la DG Research vă poate spune câteva cuvinte. dar știu că ideea s-a sprijinit, uh, de, s-a, s-a bucurat de sprijin în uh, trecut. Unul dintre vorbitori s-a referit la faptul că există multe amendamente care se suprapun. Acest lucru este adevărat. Unul dintre proiectele de amendament pe care vreau să-l aduc în discuție se referă la un lucru interzis uh, actualmente de către legislația europeană. E vorba de amendamentul 176, alineatul 16, care cere sprijinul pentru tranziția de la metodele uh, tradiționale de acvacultură la acvacultura organică. Uh, în momentul actual, în legislația elaborată în 2009 pentru acvacultura organică, sistemele de recirculare la care se face referire aici nu sunt uh, incluse pentru că s-a uh, tras concluzia că mm, dacă se aplică metodele de recirculare, atunci acvacultura s-ar apropia mai mult de uh, zona industrială aș vrea să vă atrag deci atenția că acest procedeu este deocamdată interzis de legislația europeană. Cu aceste observații, cred că am să închei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim înainte de a merge, la documentul da uh, raportorului, vreau să vă informez dragi colegi, că peste mai mult sau mai puțin 15 minute domnul Ettinger uh, va uh, fi alături de noi în 10-15 minute, deci va sosi și uh, după cum vedeți, sala este incredibil de goală. Am avut pe ordinea de zi acest punct Uh, știați că domnul Luttinger va fi invitat pentru a discuta despre foaia de parcurs pentru finalizarea pieței interne digitale. E un subiect uh, extrem de important, așa că v-aș ruga să îi sunați pe colegii dumneavoastră și să-i rugați să vină în sală peste 10-15 minute. Pentru că arată destul de... Mm. Ar fi o dezamăgire mare pentru toată lumea dacă atunci când se sfârșește domnul comisar sala rămâne goală. Bun, acum am să-i dau cuvântul domnului raportor și am să vă rog să vorbiți 15 minute. Poate domnul Grubacic vă poate ajuta sau poate să o ia de la capăt cu avizul său privind Uniunea Energetică. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am anticipat că o să-mi cereți asta, dar dacă spun uh, da, atunci uh, după ce termin eu de vorbit, sala va fi și mai goală. N-am observații specifice față de cele spuse de colegi. Vreau să le mulțumesc pentru contribuții și să le promit că voi continua să lucrez la propunerile de compromis ca să ajungem la soluții acceptabile care să le permite să eliminăm și suprapunerile între anumite amendamente și divergențele de opinie. Aș vrea să mă refer însă la un aspect important care ține oarecum și de o întrebare pe care vreau să o pun uh, comisiei. Punctul 1 mi se pare, primul punct din aviz mi se pare unul foarte important și observ că de altfel se bucură de uh, Uh, sprijin, pentru că nu există multe amendamente la acest prim punct. Aici uh, facem observația că abordarea Comisiei Europene cu privire la dezvoltarea economiei albastre, e bine, această abordare a fost una excesiv de restrictivă. Comunicarea lăsată de comisie în legătură cu materializarea potențialului potențialului uh, economiei albastre și pentru crearea de locuri de muncă în acest uh, domeniu, ei bine, această comunicare se referă la un număr limitat de sectoare. E vorba de energie, exploatarea resurselor uh, minerale. Sigur că și acestea fac parte din economia albastră, dar nu numai acestea. Credem că este important ca Comisia Europeană să aibă o abordare mai amplă, mai integrată în ceea ce privește crearea de locuri de muncă în toate sectoarele ce constituie economia albastră și care decurg din economia albastră și se extind în sectoare industriale sau uh, economice tradiționale, șantierele navale, pescuitul, uh, acvacultura, toate acestea trebuie să facă parte din strategia de dezvoltare a economiei albastre. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim, uh, domnul uh, raportor, pentru uh, da, economia albastră este un subiect foarte important pentru fiecare dintre noi. Votul la proiectul de aviz e stabilit pentru 16 iunie. Am uh, adunat cele 223 de amendamente și cred că peste 4 săptămâni vom fi gata să votăm în comisia noastră. Următorul punct de pe ordinea de zi este foaia de parcurs pentru finalizarea pieței unice digitale, schimb de vederi cu comisarul Günther Oettinger.

Stimați colegi, doamnelor și domnilor, haideți să începem. Îi mulțumesc foarte mult domnului comisar că a venit să vorbească în Comisia ITRE. El uh, a mai venit la noi. Pentru noi este absolut normal ca dumnealui să vină să ne vorbească. Acum vom dezbate o chestiune un pic mai diferită, însă toate lucrurile sunt conectate între ele. Nu putem spune că e ceva complet diferit. Piața energetică internă necesită o piață digitală unică. Foaia de parcurs pentru completarea pieței digitale unice. Vom avea un schimb de opinii cu dumneavoastră, domnule comisar, deoarece sunteți comisar pentru economie digitală și societate digitală. Și avem o foaie de parcurs și aceasta este foarte importantă pentru noi, nu doar uh, ideea generală, strategia generală pentru piața digitală unică, ci efectiv foaia de parcurs. Este un pas important înspre obținerea unei uniuni digitale și pentru stimularea economiei digitale și pentru creșterea acesteia. Noi dorim să aflăm totul despre acțiunile propuse de către Comisia Europeană, mai ales cu privire la pilonii 2 și 3 din strategie. Acestea vizează competențele împărtășite. Avem trei piloni principali, cum știți. Primul pilon din propunerea comisiei este dedicat unor competențe care țin de alte comisii parlamentare, poate INCOM principal, însă pilonii 2 și 3 sunt de așa natură încât ne vizează pe noi de la ITRE în mod direct. De aceea suntem foarte interesați să vedem ce informații ne puteți oferi cu privire la această foaie de parcurs pentru finalizarea pieței unice digitale. Stimate domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule Buză, stimate doamne, stimați domni deputați, mulțumesc pentru ocazia de a vorbi în fața comisiei dumneavoastră. Cu cele anunțate în pachetul comisiei, se vor contura în următorii ani o serie întreagă de acțiuni comune cu Parlamentul. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de dumneavoastră pentru a crea uh, economia digitală la nivel european. Avem nevoie de Parlament și de Consiliu aici și în domeniul digital avem nevoie de altă cultură uh, de lucru de altă viteză, pentru că niciun sector nu e atât de rapid în ceea ce privește uh, schimbările, precum cel digital, unde tehnologiile evoluează de la o zi la alta. De aceea v-aș ruga ca uh, să acționăm mai rapid pentru că ne mișcăm mult prea încet. Modul nostru de lucru, care vine cu carte albă, carte verde, comunicare, propunere legislativă a Comisiei, care se bazează deseori pe refit și review, apoi un prim punct de vedere al Parlamentului, pe un blocaj de un an fără obținerea unui mandat în Consiliu, apoi totuși un mandat limitat, apoi nevoioasele discuții tripartite. Și asta putem vedea și în ceea ce privește directiva privind securitatea rețelelor și informațiilor. Și apoi mai vine și implementarea în legislația națională, deci în total 5 până la 7 ani. Iar în ceea ce privește uh, economia digitală și uh, așa numiți over the top player, aceștia nu au timp să aștepte atât de mult. Dacă ne uităm și la Silicon Valley. Dacă vorbim despre agricultură, despre uh, modalitatea de creștere a porcinelor, despre extinderea uh, vitei de vie, atunci 5 sau 10 ani nu uh, contează. Însă, timpul uh, pe care îl pierdem discutând, uh, poate discuții necesare, uh, este timpul pe care îl pierdem în demararea revoluției digitale și de aceea ambiția noastră va trebui să fie aceea de a reveni ca uh, lider în uh, concurența globală, ceea ce presupune să uh, investim mai mult în infrastructuri și mai rapid și cu toate acestea să elaborăm și o legislație corespunzătoare. Este ceea ce vroiam să amintesc, înainte de a trece la diferite teme, ca fiind provocarea cea mai importantă pentru instituțiile democratice europene, care sunt principalele uh, teme asupra cărora se concentrează strategia noastră în europeanizarea politicii digitale. În primul rând, crearea unei piețe unice digitale. De ce? Pentru că pe de o parte, Europa pe lângă Uniunea uh, pașnică, pe, pe lângă Uniunea de valori, pe lângă Uniunea economică, întotdeauna a reprezentat o piață unică pentru producători, pentru uh, furnizori de servicii și pentru uh, cetățeni este valabil pentru mărfuri și bunuri, pentru mașini și alimente, dar și pentru servicii digitale. În viitor va fi un punct uh, Uh, hotărător care va face absolut necesară piața unică digitală. Atunci când construiești automobile, ai costuri mari de producție și de cercetare. Atunci când produci alimente, există costuri de uh, licență, uh, costuri de dezvoltare la început, dar și costuri cu licențele serviciile digitale, platformele, au niște costuri de dezvoltare foarte ridicate, dar în momentul în care sunt finalizate, se pune problema dacă ai 100 de parteneri contractuali sau un milion. Și asta, de fapt, nu mai contează pentru că uh, costurile uh, ulterioare sunt aproape zero. Același lucru este valabil și în ceea ce privește energia solară. Costurile de dezvoltare pentru energia solară și cele de instalare sunt foarte ridicate, dar odată ce aceste panouri sunt instalate pe acoperiș, producție, costurile de producție atunci când este soare sunt foarte uh, scăzute. De aceea avem nevoie de o mărime a pieții care iar furnizorii de servicii digitale nu vor 28 de piețe fragmentate, ci vor cea mai mare piață unică de, din lume, care să fie mai mare decât uh, cea din Statele Unite. Prin urmare, crearea unei piețe unice digitale este primul pas pentru ca în concurența globală să putem să vorbim de la egal la egal cu Statele Unite, Corea de Sud, Japonia. Al doilea pas presupune crearea de infrastructură. Fiecare piață are nevoie de modalități de transport. Calitate, capacitate și uh, viteză. Este vorba pentru infrastructură rutieră, pentru spațiul aerian, pentru uh, CFR, pentru căi navigabile, dar e valabil în aceeași măsură și pentru uh, rețele digitale. Calitatea, viteza și capacitatea sunt elementele cheie pentru infrastructura digitală și încă nu sunt suficiente în momentul de față. Și vă pot spune că există scenarii perfecte vis-a-vis -vis de numărul de mașini care vor circula pe străzile Europei în 2030. Câte mărfuri vor fi transportate. Creșterea transportului rutier a, a transporturilor pe căi ferate, în domeniul aviației, se cunoaște, însă știm a, prea puține în momentul de față despre a, transportul de date. Și aș putea spune că a, cantitatea de date care vor trebui transportate va exploda. Cu proiectul Industrie 4.0, IoT, cu comunicare directă cu utilajele, cu noi oferte de servicii, cu e-health, cu connected cars and automatic driving. Necesarul de transport de date va crește în mod exponențial. Și de aceea nu putem vorbi de creșterea la 3 MB la 50, nici măcar 100 nu e suficient, nici măcar 1000. E vorba de rapiditate și capacitate de peste 100 de megabytes. Trebuie să investim miliarde în rețelele noastre, în fibră optică și în cercetarea care vizează 5G, astfel încât la nivel paneuropean să fie disponibile la scară largă serviciile digitale. Și vreau să vă dau un exemplu care înțelegeți mai bine. Dacă merg cu mașina de la Bruxelles prin Luxemburg Saarbrücken, Karlsruhe, Stuttgart, München, Salzburg până la Linz. Dacă stau în spate și uh, vorbesc la telefon, chiar dacă am ochii închiși, pot să vă spun exact unde mă aflu. Pentru că uh, observ acest lucru uh, în funcție de uh, lipsa de semnal <laughs> în anumite zone. și dacă la transportul cu mașina, cu <clears throat> trenul, nu mai trebuie să prezentăm uh, pașaportul, nu mai există taxe vamale, dar iată, mai avem uh, lipsă de semnal care ne arată exact unde suntem. Timp de 8 minute nu poți fi apelat când treci de la un stat în altul. Și asta nu ar denotă o Europa digitală interconectată Avem nevoie de a cincea generație 5G, de wireless, avem nevoie de fibră optică. Deci mai importantă decât uh, infrastructura rutieră este cea digitală. De aceea, prin planul Juncker, planul EFSI, la care negociați și dumneavoastră în discuțiile tripartite, ideea este să se susțină cât mai multe proiecte care vizează infrastructura digitală și uh, banda largă. Mi se pare cea mai mare provocare pentru infrastructura noastră europeană. Ne aflăm pe ultima sută de metri în ceea ce privește această directivă, în ceea ce privește securitatea rețelelor și a informațiilor. Împreună cu colegii dumneavoastră am participat în deschiderea unei uh, mari conferințe pe teme uh, siguranței cibernetice. Doamnelor și domnilor, Industrie 4.0 uh, și toate celelalte proiecte vor funcționa doar dacă cetățenii vor avea încredere în infrastructura digitală și în cloud computing. Și clar este că spionajul industrial de mâine nu va mai avea loc în fabrică. Nu nu se, vor, nu se va mai căuta în uh, sertar după proiecte, ci spionajul industrial de mâine uh, se va face prin intermediul sistemelor de date. Astăzi, ieri, uh, mâine și poi mâine, la fel, în viitor. Cea de ieri, spionajul industrial de ieri se făcea, se face și cel de astăzi, de aceea vreau să-l opresc de fapt pe cel de mâine. se pare că activitatea de uh, lobby a OTT-urilor a fost uh, de succes. Trebuie să includem și platformele. Avem nevoie de o cultură de siguranță a datelor în Europa. Avem întreprinderi bune, avem nevoie de investiții în siguranța datelor. Acest lucru poate fi un element determinant pentru investițiile în Europa, pentru că siguranța datelor pe alte continente nu uh, e o temă luată la fel de în serios ca la noi. La fel și cu directiva TSM. se discută deja de mult prea mult timp și uh, trebuie luată o decizie. Pentru că vă spun că înainte de luarea uh, <clears throat> e vorba de Telecom Single Market Directiva în domeniu. Dar va trebui ca după decizia care se lua, probabil se va trece o nouă reformă, pentru că anul viitor vom veni cu propuneri ample pentru o modern, industrie modernă în domeniul telecomunicației în Europa, care să favorizeze investițiile și să fie în beneficiu consumatorilor, dar și al întreprinderilor. Mai există și alte teme, pe cum roamingul, neutralitatea rețelei, dar și spectrul. Rugămintea mea este să uh, cereți uh, statelor membre să fie dispuse să discute despre coordonarea frecvențelor, pentru că uh, timpul în care aceste frecvențe se alocau doar național ține de trecut. În ceea ce privește roamingul, consider ca și dumneavoastră că acest tip de serviciu ar trebui să țină de trecut și că vorbim acum de un, uh, o perioadă de tranziție. Să negociați uh, cu forță și sunt uh, sigur că în câțiva ani vom avea un singur spațiu telefonic european. Când eram tânăr, existau convorbiri locale și celelalte cu prefix. Astăzi există cele naționale și apoi cele cu taxe de roaming, dar piața unică are nevoie de un singur standard în ceea ce privește taxele, de aceea pentru mine roamingul ține de istorie în timp foarte scurt. În ceea ce privește neutralitatea rețelei, aici ar trebui să evităm orice fel de discriminare și să asigurăm accesul la rețele pentru toată lumea în egală măsură. Întrebarea este de ce anume avem nevoie în interesul general sisteme de uh, controlare a traficului, uh, e-government, e-health, acolo unde știința și cercetarea ne arată că au nevoie de uh, siguranța datelor atunci când se vorba de procesarea datelor, atunci uh, uh, acesta ar trebui să fie prioritar față de interesele cetățenilor, dar doar aici. De aceea, cu infrastructură și cu o reglementare modernă, uh, trebuie să creăm în același timp însă și un spațiu de cercetare modern. Prin uh, uh, programele existente trebuie să creăm premisele necesare pentru cercetare, pentru IMM-uri, pentru startup-uri. Trebuie ca prin cloud computing, big data, proiectele industriale de mâine, să exploatăm tot potențialul uh, de care dispunem în spațiul cercetării, pentru că abia atunci vom avea condiții egale pentru toți participanții la piață. De asemenea, uh, avem în plan să reformăm um, drepturile de autor și, și cu reformarea serviciilor mass media Uh, dorim să creăm condiții egale pe piața unică. Dacă în ziua de astăzi de BBC, RAI, RTL, uh, France, France International vin cu o ofertă, avem pe de altă parte și video on demand, dar avem și servicii oferite de Apple sau Amazon. Unii trebuie să țină cont de protecția tinerilor, uh, televiziunile publice trebuie să țină și de standarde de calitate și de un anumit control. Există și limitele în ceea ce privește publicitatea și așa mai departe. În timp ce ceilalți, OTT-urile, platformele, nu trebuie să țină cont de nimic și nu răspunde conținuturi acest lucru ar putea duce la o distorsionare a concurenței. De aceea verificăm dacă în cursul uh, reformei directive cu privire la serviciile audiovizuale va trebui de asemenea să elaborăm anumite linii directoare și obligații pentru OTT-uri. Indiferent dacă și-au sediul în interiorul Europei sau dacă oferă serviciile lor, uh, așa cum se întâmplă cel mai des, din California. Apoi, tema industrie. Doamnelor și domnilor, americanii, și eu iubesc America, dar americanii au o strategie foarte clară. Trebu- vor să-și folosească uh, puterea digitală pentru a se impune economic la nivel mondial. Google, de pildă, vrea să se impună și în ceea ce privește construcția de mașini Amazon de la cărți uh, vrea să ajungă și la servicii bancare. Și să nu mai vorbim de PayPal și alții și cine dispune de uh, puterea asupra datelor câștigă. Dacă ați cumpărat ceva de la Amazon și nu ați uh, citit uh, uh, condițiile generale, dacă mergeți uh, iarna de la Bruxelles la Hamburg și ninge, atunci Apple, de la care ați cumpărat respectivul dispozitiv, știe mai multe despre dumneavoastră decât orice societate de asigurări. Și apoi asigurările vor cunoaște aceste date și vă vor veni în câțiva ani cu o ofertă care este superioară uh, Uh, oferte care vine din partea societăților de asigurări. Deci, până la urmă, este vorba de mult mai mult. Nu doar de date, este vorba de comerț, de societăți de asigurări 4.0, de bănci 4.0. Întreaga economie, până la urmă, se află, uh, este periclitată în momentul de față. <clears throat> Avem nevoie de o strategie europeană pentru a obține mai multă autoritate și suveranitate digitală pentru crearea unei piețe unice digitale și apoi împreună cu economia noastră să folosim în mod creativ datele pentru a crea noi servicii, a atrage noi clienți, a obține o sporire a calității și la nivelul producției și a atrage mai mulți consumatori. Construcția de mașini este primul sector în care s-a procedat așa, urmează sectorul chimic, banc, sectorul bancar și asigurările. Și în acest sens, piața unică digitală pe care ne-o dorim reprezintă o platformă. Însă Uniunea Digitală reprezintă, de fapt, obiectivul nostru care trebuie să se bazeze peste, pe o strategie europeană inteligentă care să creeze noi locuri de muncă sigure, să asigure lanțul de valoare și competență uh, industrială. În acest sens, toate lucrurile converg și mă bazez pe dumneavoastră ca legiuitor, care răspunde de asemenea și de alocare de fonduri, să colaboreze cu noi și sper să ajungem la un proces legislativ mai rapid decât cel uzual în Europa. For, for your very deep... Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră foarte cuprinzătoare cu privire la piața digitală unică și cu privire la problemele cu care se confruntă acest proiect. Este foarte important pentru noi să aflăm cât mai multe. Este o chestiune politică și trebuie să fim responsabili în acest domeniu în numele cetățenilor pe care îi reprezentăm. Acum să trecem la lista vorbitorilor din partea PP-ului, doamna Del Castillo Vera. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, că vă aflați alături de noi încă o dată. Este un moment foarte important acesta în care încercăm să înțelegem ce este obiectivul uh, și care sunt provocările pentru o societate și o, o economie digitală. Am putea spune că dezvoltarea economiei digitale și a societății digitale este un tren cu viteză foarte mare, fără opriri. Și Europa nu se poate afla în vagonul din urmă, nici măcar în vagoanele de la mijloc. Ea trebuie să fie locomotiva acestui tren. Este absolut esențial. Este datoria și responsabilitatea noastră în acest context. Ne-ați explicat foarte bine, nu voi insista asupra acestor aspecte ca să nu vorbesc prea mult. Este esențial ca piața unică de intrare să preceadă proiectul acesta. Însă în cadrul pieței unice, piața unică digitală, este motorul pieței unice. Economia europeană astfel poate să facă concurență în condiții mai bune restului lumii. De aceea avem nevoie de toate aspectele pe care le-ați menționat. Eu am să mă rezum la două. În primul rând, avem o situație în care suntem foarte aproape de un acord bun pentru toată lumea, mai ales pentru consumatori. Despre asta e vorba, la urma urmei. Deci un acord cu privire la roaming, foarte bun pentru toată lumea și un acord cu privire la internetul deschis și neutralitatea pe internet. Va avea un debriefing în această după masă, așadar veți ști în ce situație mă voi afla și ce voi povesti. Deci mai trebuie să facem un ultim efort în zilele care urmează. Trebuie să fim conștienți de care sunt provocările din fața noastră, de faptul că avem o datorie politică și morală imensă față de cetățenii europeni. Și în al doilea rând, e nevoie de un leadership foarte bun. Deja sunt aici de 5 ani știu că sunteți un politician foarte hotărât. Nu vă speriați în fața provocărilor. Și alături de domnul vicepreședinte Ansip, puteți face o muncă foarte bună și în ultimii ani v-ați făcut recunoscut ca un lider foarte bun, însă acum este nevoie de un leadership și mai bun și mai mult decât înainte. Ritmurile politicii sunt foarte lente și instituțiile sunt mult mai lente. Este nevoie de foarte mult leadership aici. Comisia trebuie să fie liderul. Comisia este cea care are posibilitatea de a stimula cumva Consiliul, dar poate juca un rol foarte important și vis-a-vis -vis de Parlament. Așadar, leadershipul Comisiei este esențial, mai mult decât niciodată. Fără Comisia ca lider, nu putem ajunge nicăieri. Și nu în ultimul rând, domnule comisar, timpul nu are răbdare și avem foarte multe lucruri de făcut. Trebuie să punem la punct o politică creativă în acest sens și trebuie să ne ajustăm limitelor și condiții, condițiilor. Din punctul de vedere al legislației, deci uh, propuneri care să nu implice noi propuneri legislative sau doar regulamente soft, după cum spunea și colega Boni. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să prioritizăm chestiunile, să ne concentrăm pe tema pe care dorim să o reglementăm. Altfel va fi imposibil. Vom ajunge la sfârșitul mandatului nostru și vom fi făcut doar 2-3 pași în față, dar fără să obținem ceea ce ne dorim. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnul Nica, în numele SND. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând vreau să salut faptul că um, ați uh, anunțat câteva dintre ideile pe care uh, se prefigurau uh, în momentul în care ați fost audiat în această comisie. Cercetarea în domeniul, stimularea cercetării în domeniul 5G. Cred că este momentul pentru Europa să repete povestea de succes cu GSM-ul. Acum 20 de ani și mai bine, Europa a decis practic standardul GSM și a fost o poveste de succes, iar tot ceea ce a însemnat tehnologie a fost numărul unu în lume, pentru mulți ani. Am pierdut un tren cu 4G și 3G. Ă, e momentul ca acum tehnologia 5G să reprezinte ă, motorul de relansare a industriei ă, europene și vreau să salut afirmația pe care ați făcut-o și dacă ea va putea să fie soțită și de uh, fondurile necesare alocate pentru ca aceast, uh, acest proiect să se finalizeze, ar fi foarte bine. Am înțeles că azi dimineață s-a terminat negocierile pentru planul Juncker, deci și partea de cercetare am înțeles că a fost salvată, poate că acum e momentul să stabiliți în cadrul Comisiei și împreună cu Parlamentul care sunt pilonii principali? Cercetarea, cercetarea pentru 5G, ați menționat uh, investițiile pentru infrastructura digitală, ar trebui văzut unde, ce și cum, care felul de investiții. Și ați mai făcut o afirmație extrem de importantă, eu am insistat foarte mult pe ea și ați amintit-o și dumneavoastră acum, ca securitatea cibernetică este una dintre, sau este cheia principală a succesului pentru orice proiect pe care vrem să-l dezvoltăm în Europa și asta nu numai. Și insist, cred că trebuie să existe acel sistem de certificare a unor organizații neguvernamentale serioase și care să fie sprijinite de comisie, astfel încât orice sistem informatic să aibă o anumită clasificare cibernetică. Astăzi, în Europa, vă dau două exemple extreme. Dacă un serviciu online, de nu știu ce fel, nu neapărat financiar, investește un miliard de euro în uh, securitate cibernetică, iar un alt concurent investește un euro, Consumatorul nu știe. Pentru că nu există un sistem care să spună, domnule, dacă utilizează acest serviciu, este certificat, are 4 stele, are 5 stele, nivelul de securitate este unul care este foarte înalt, este mediu, este mic și de aici apare și această reticență foarte mare. Probabil că această soluție ar veni să rezolve această problemă majoră, lipsa de încredere în utilizarea anumitor servicii, pentru că nimeni nu știe care este serviciul cu securitate cibernetică de nivel și care nu. O altă chestiune pe care vreau să vă spun este cea legată de coerența acțiunilor comisiei. Acum DigiRegio se ocupă de tot ceea ce înseamnă agenda digitală și celelalte lucruri, pe ceea ce înseamnă are lor de competență, fonduri structurale și așa mai departe. Uh, dar nu numai atât. Și strategiile pentru agenda digitală a statelor membre sunt avizate tot de către digiregii. În absența unei aviz de specialitate, aș spune, al direcției pe care dumneavoastră o coordonați, DigiConnect și așa mai departe. Și atunci apar situații absolut ciudate în care în agenda digitală DigiRegi nu recunoaște nici cyber security, vă spun din experiență proprie, ca fiind un element important și nici celelalte lucruri. Dumneavoastră veniți și ne spuneți că trebuie Digiregi, pe de altă parte, când vorbește cu statele membre, zice că nu. Și de aici provine și blocajul pe care îl aveți în negocierile, de exemplu, cu pe TSM. Pentru că cei care reprezintă statele membre acolo vin sub o anumită influență formarea discuțiilor pe care le au, de exemplu, cu DigiRegi. În loc ca ele să preia ceea ce reprezintă o necesitate și anume un spectru unic și o acțiune comună, așa cum ați uh, prezentat-o aici, și eliminarea odată pentru totdeauna a tuturor reminescențelor care țineau de o tehnologie trecută. Taxarea pe minut de convorbire. Dumnezeule, acum totul este bit, 0-1. Deci, în loc să se meargă pe dezvoltare și volum, dar cred că aici liderul, ă, leadership pe care trebuie să-l aveți în cadrul comisiei trebuie să fie unul decisiv pentru a exista o singură voce. Mulțumesc. Thank you very much. You may ask you slightly shorter. Mulțumesc, stimați colegi, vă rog să vă fiți mai succinți. Domnul Grobarcic, aveți cuvântul în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Sunt de acord cu antevorbitorii mei. Văd că sunt foarte, sunteți foarte dedicat dezvoltării pieței digitale unice. Am o întrebare de ordin tehnic mai degrabă. Mă refer la ideile dumneavoastră în ceea ce privește infrastructurile. După cum știm cu toții, schimbările cele mai importante au avut loc în momentul în care am trecut de la sistemele analoge la sistemele digitale. Este vorba de primele soluții care ne-au conferit o soluție digitală și era o situație complet nouă față de cea anterioară. De aceea, noile sisteme, SDH sau datele asincronice în cadrul sistemului ATM. Ca rezultat al tuturor acestor progrese tehnice, vorbim despre wireless acum, de exemplu, și putem face câțiva pași înainte, însă aceștia sunt blocați. Aici mă refer mai ales la blocada din partea anumitor state membre datorită diferenței sistemelor aflate pe teren. Deci ca să trecem peste aceste bariere este nevoie de multe eforturi, mai ales în ceea ce privește capacitatea rețelei. Ca să facem ultimul pas decisiv, trebuie să schimbăm anumite tehnologii, în mod clar. De multă vreme s-a făcut publicitate pentru soluția Fiber to Desk, dar apoi s-a oprit pentru că costurile erau foarte mari. Apoi ne-am hotărât să avem soluții absolut diferite, de exemplu ADSL. Însă, la urma urmei, nu au fost suficiente nici aceste soluții. Așadar, dacă aveți în radar, pe radar anumite schimbări doriți, să abordați soluții complet noi, de exemplu fibra de sticlă, fibra optică, doriți să mergeți pe această cale sau poate doriți să vă concentrați pe uh, îmbunătățirea capacității, mai ales în ceea ce privește COPA. Dacă, aveți o dacă vreți o capacitate peste 100 de megabytes, va fi dificil. Știu că anumiți furnizori de internet oferă astfel de soluții, însă de multe ori uh, nu reușesc să-și țină promisiunea, deoarece știu că anumite limitări impuse asupra lor datorită transmisiilor de date. Sper că datorită investițiilor vom reuși să trecem peste aceste probleme pe care le-am menționat. Deci, investițiile pe care dorește să le facă Comisia, uh, în ce domeniu vor fi uh, concentrate? Ce domeniu dorește Comisia să îl favorizeze? Apoi, în ceea ce privește juridicul, roamingul, foarte neplăcut pentru cetățenii noștri. Aici, uh, firmele de telecomunicație sunt uh, la nivelul statelor membre, Fran, France Telecom, Deutsche Telecom, știm că aceste organizații pur și simplu nu sunt interesate să reducă costurile de roaming pentru că se tem că vor pierde influența pe care au. Așadar, cum ați evaluat dumneavoastră această situație? De exemplu, analizând piața Germaniei, cum ați evaluat posibilitatea de a limita sau de a elimina acolo costurile de roaming fără a influența prea mult guvernul? Vă mulțumesc. Acum doamna Calas are cuvântul. Um, thank you for... Mulțumesc pentru prezentare, vă felicit pentru strategie. Stabilește clar prioritățile pe care ar trebui să le aibă, să le aibă piața unică digitală, inovație, depărtarea barierelor, evitarea unor noi bariere și așa mai departe. Trebuie să spun că sunt de acord cu doamna de Casilio Vera avem nevoie de leadership, de conducători. Avem nevoie să punem accentul pe șansele pe care le poate aduce industria digitală pentru restul sectorilor economice. Principalele sectoare de interes se leagă de ideea că economia digitală transformă felul în care economia se dezvoltă. Știu că strategia include o evaluare a platformelor online și sunt de acord că nu există o înțelegere comună a ceea ce înseamnă o platformă online. Trebuie să definim acest concept. Nu știm cu ce probleme se confruntă Ați menționat și dumneavoastră faptul că ar trebui să avem un organism de reglementare care să supravegheze platformele online. Vreau să vă întreb dacă e vorba de o evaluare a platformelor sau chiar aveți de gând să reglementați aceste platforme. Aș vrea să-mi răspundeți la această întrebare. În ceea ce privește drepturile de autor, de deschiderea pieții digitale pentru conținutul cultural, e ceea ce consumatorii doresc, chiar refuzul de a vinde sau uh, prețurile prohibitive duc la piratare. De deci aceea vreau să știu care sunt uh, ideile noastre în legătură uh, cu protejarea dreptului de autor. În ceea ce privește telecomunicațiile, consolidarea sistemelor existente, dacă vom avea o piață unică pentru telecomunicații sau dacă vom avea câteva companii mari care concurează pe piață. Cum vedeți dezvoltarea acestei piețe? Mulțumim. Doamna Ernst, din partea GUE. Mulțumesc. În primul rând, trebuie să uh, mă declar de acord cu dumneavoastră când spuneți că am cam pierdut uh, timpul și că, de fapt, nu mai putem vorbi despre uh, revoluția digitală, ci de industria 4.0. Aici trebuie amintite și anumite întrebări etice, cum procedăm cu oamenii, care este partea tehnică. Va trebui de asemenea să vedem care este echilibrul între piața unică digitală și drepturile fundamentale. Și pentru a reveni la comparația dumneavoastră cu creșterea porcilor, aș spune și eu că un porc poate fi crescut rapid sau poate fi crescut așa cu metode tradiționale ca la țară. Eu cred că uh, trebuie să facem o legislație bună și ar trebui să ne alocăm timpul necesar pentru a face cât mai puține erori atunci când uh, vorbim despre uh, piața digitală și era digitală în Europa. În al doilea rând, vă spuneam de fapt că e nevoie de un echilibru între piața unică și drepturile uh, cetățenilor. Asta înseamnă că anumite teme trebuie discutate mai pe lung, neutralitatea rețelei, renunțarea uh, la roaming. Dacă ne uităm la discuțiile din uh, trialog, ne surprinde poziția Consiliului vis-a-vis, -vis, de pildă, de neutralitatea rețelei, care nici nu figurau în uh, documentul de poziție al Consiliului, care nu pare acorda importanță acestui lucru. Vă întreb cum anume puteți influența diferitele state membre în cazul discuțiilor pentru a ajunge la un progres. Același lucru și în cazul roamingului. Uh, Parlamentul are o părere clară de uh, eliminarea acestora și întrebarea se pune cum anume uh, putem proceda în continuare. Apoi, în ceea ce privește siguranța internetului, Uh, și în plen ieri s-a vorbit uh, mult despre această tensiune, uh, chestiune. Până la urmă este vorba și de fondurile necesare în acest sens, iar pe de altă parte venim cu tot felul de reduciuri. Și asta este o mare problemă unde aș dori să cunosc părerea dumneavoastră. În documentul dumneavoastră se vorbește și de geoblocking, blocarea pe uh, criterii uh, teritoriale se spune că acest lucru nu mai trebuie să existe. Uh, ce va exista în loc? Pentru că nu mi se pare că veniți cu detalii. Pe scurt, așadar, cred că trebuie să <clears throat> ne alocăm timpul necesar pentru luarea unor decizii bune și poate că ar trebui să dăm ascultare și unor specialiști care se uh, pricep mult mai bine, există multe asociații care ne pot uh, ajuta. Acest lucru mi se pare important. Dar atunci vom putea face progrese și nu vom sacrifica din nou drepturile cetățenești, pentru că acest lucru se întâmplă mult prea des în momentul de față, dacă ne gândim uh, doar la uh, protecția datelor, despre care de asemenea trebuie să discutăm, despre care nu se amintește nimic de sine statător și eu uh, refuz să discut doar despre concurență și industrie, trebuie să discutăm și despre drepturile cetățenești. Next speakers Următorii vorbitori, v-aș ruga, dragi colegi, să nu vorbiți mai mult de două minute. Domnul Paul Rubic. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, acest parlament a, deschis, a decis cu o mare majoritate că uh, taxele de roaming nu sunt uh, statutare și că ne dorim ca acestea să dispară de pe piața internă. Și cu siguranță nu voi fi de acord cu un compromis în care nu se spune că taxele de uh, roaming ar trebui eliminate, dacă se poate chiar de anul ăsta, dacă nu măcar de anul viitor. Este absolut inacceptabil să vorbim astăzi de roaming de date, uh, în statele naționale avem o diferență de preț de circa 10, uh, iar dacă mă duc în alt uh, stat, mă poate costa de 100 de ori atâta. Dacă în uh, Austria plătesc 30 de cenți, atunci, după ce trec prin lipsa de semnal pe care ați menționat dumneavoastră la graniță, ajunge să mă coste 40 de euro. Și sigur că odată ce Uh, părăsești spațiul european, în alte țări uh, plătești până la 2400 de euro. Și uh, mă întreb aici unde rămâne protecția consumatorului, unde sunt guvernele noastre dacă la mine gigabyte-ul costă 2 euro, mă costă în Germania 240, în afara UE 2400 și se poate ajunge chiar și la 19.900. Asta este o, un eșec al pieței. Nu putem uh, permite ca consumatorii să, să fie tratați uh, astfel pe baza unor argumente care uh, de fapt se știe de ce sunt uh, aduse. Eu cred că trebuie convins Consiliul să-și uh, rectifice poziția, pentru că altfel vom alunga de pe piață noi participanți, pentru că uh, consumatorii nu vor accepta să nu-și poată folosi în întreaga lume dispozitivele în aceleași condiții. Este nevoie de o acțiune rapidă aici. Mulțumesc, doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, afirmațiile foarte clare pe care le-ați prezentat. Eu mi-aș fi dorit ca în strategia comisiei să figureze mai multe vis-a-vis -vis de tematica industriei și a industriei 4.0, pentru că industria 4.0 a ajuns până la urmă în economia reală, nu este doar de uh, sectorul uh, productiv, ci este vorba și de asigurări, de bănci, de cercetare, de dezvoltare, de educație. Și dacă ne uităm astăzi uh, la uh, faptul că producătorii de mașini, uh, de fapt, au participații în firme de IT pentru că au nevoie de această interfață, constatăm cât de important este acest sector și cât de important va mai deveni. De aceea se impune să luăm măsuri eu mi-aș fi dorit uh, să punctați sau să detaliați mai mult uh, partea asta industrială și evident factorul timp este o industrie care uh, evoluează rapid. Statele Unite ne-au arătat cum trebuie să funcționeze lucrurile. Europa are suficient potențial. Suntem cel mai mare exportator de servicii IT la nivel mondial, de aceea cred că putem reface acest decalaj și sigur e nevoie și de fonduri. Și Cred că e bine că sau ar, e bine că statele membre uh, au uh, căzut uh, de acord, așa cum ne spuneați, ca în cadrul EFSI să aloce bani și pentru tehnologie digitale, pentru că astfel putem uh, susține și uh, întreprinderile inovatoare. S-a vorbit și de siguranță cibernetică. În acest sens, două întrebări. Poate puteți defini mai concret uh, de câte fonduri va fi necesar cât uh, credeți că programul EFSI va conține pentru sectorul digital? Și în al doilea rând, securitatea cibernetică. Ultima dată când a fost în comisie, comisarul Ansip uh, spunea că uh, și-ar putea imagina crearea unui fel de serviciu care să fie responsabil pentru securitatea cibernetică. S-au făcut progrese în acest sens sau este periclitată acest proiect? Uh, citim zilnic în uh, presă că anumite servicii sunt atacate de hack, care am văzut ce s-a întâmplat și la centrul de control acum uh, ieri. Doamna Creel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am fost foarte surprinsă să vă aud discursul, pentru că în multe puncte chiar trebuie să vă dau dreptate, ceea ce este ceva nou pentru mine. Uh, sunt uh, de profesie informatician, de aceea știu prea bine cât de rapid evoluează aceste sisteme. Salut în mod desipit faptul că puneți accentul pentru, pe nevoia de a accelera procesul legislativ. M-aș bucura dacă unele puncte care au fost prezentate în agenda digitală ar putea fi anticipate cu propuneri din partea dumneavoastră uh, Uh, și să, uh, să se anticipeze puțin uh, calendarul prezentat acolo. Va trebui să vedem dacă nu e mai bine ca legislația pe care o concepem să fie de la bun început flexibilă, pentru că în condițiile evoluțiilor tehnologice să nu trebuiască să fie reluat întreg procesul, ci să se poată face adaptări pe parcurs. Sunt uh, de asemenea convinsă că ar trebui accelerată nu doar uh, legislația, ci uh, că e nevoie și de infrastructură. Se spune despre Germania că este o țară super dezvoltată, dar și la noi uh, există multe găuri de semnal și nu doar în, în rural, ci și în anumite zone din orașe. Și de aceea vă întreb ce stimulente vreți să introduceți pentru a facilita și a accelera uh, investițiile în infrastructură. Aceste lucruri se pot face în mai multe modalități și mai trebuie să știu ce uh, previzionat în acest sens. Domnul Marta. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, înțeleg că E puțin periculos să începem să reglementăm viteza datelor, uh, cantitățile și așa mai departe. Văd că împărtășiți uh, îngrijorările anumitor experți care avertizează că vom avea probleme mari în Europa în lipsa unor investiții semnificative. S-a spus deja, precaritatea digitală este o miză importantă. Vorbim adesea despre numărul de cetățeni care pot accesa noile tehnologii, dar trebuie să ne gândim și la cei care o vor face în următorii ani. Sunt milioane de astfel de oameni în Europa. Sigur că investitorii doresc să aibă profit uh, de pe urma investițiilor, deci trebuie să vedem de unde poate proveni acest profit. Poate că facem investiții publice care pot fi profitabile. Dar știți care este situația finanțelor publice din statele membre. Deci care sunt mijloacele pe care le puteți pune la dispoziție pentru a impulsiona această, uh, aceste investiții? E bine să avem o piață digitală unică în uh, Europa, dar cum preconizați această trecere de la piețele naționale către piața unică digitală europeană? Mulțumesc foarte mult. Doamna Moody, da, uh, într-adevăr, trebuie să ne concentrăm uh, și asupra infrastructurii. Observ că se acordă atenție acestui aspect. Uh, în Cornwall, în regiunea mea, banii europeni au fost foarte bine folosiți pentru a instala infrastructura necesară, vitală pentru uh, oameni. În ceea ce privește pericolele într-o lume digitală, deschisă, numai unui procentaj din populația noastră, în timp ce majoritatea rămân încă neconectați, ce pot să spun, că mai sunt multe de făcut în acest domeniu, lucrurile se vor îmbunătăți odată cu extinderea infrastructurii și poate și problemele de spectru pot contribui la creșterea uh, creșterea businessului european care la rândul său va aduce locuri de muncă. Trebuie să vedem cum este folosită în prezent infrastructura digitală pentru a contribui la creșterea economică. Dar să nu uităm că pentru uh, locurile de muncă din acest domeniu este nevoie de o calificare uh, specializată. Ce facem pentru ca tinerii uh, în căutarea unui loc de muncă să poată îndeplini criteriile pe care le caută investitorii. Deci, uh, da, sunt multe lucruri uh, la care trebuie să ne gândim, dar trebuie să preluăm din succesele anterioare. Mulțumesc, domnule comisar, ați făcut o analiză foarte precisă a problemelor, dar și a șanselor și s-au formulat o serie întreagă de întrebări. Eu cred că unele uh, chestiuni uh, nu pot fi uh, lăsate în afară. Dacă vorbim de flexibilitate, de volumare de date, atunci cu reglementările de care dispunem în ceea ce privește protecția datelor și așa mai departe, putem face progrese sau e nevoie de mai mult? Pentru că aș dori să înțeleg uh, cum anume putem uh, proceda, dacă e nevoie de mai multă flexibilitate, dacă volumele de date care trebuie procesate vor fi mult mai ridicate, atunci uh, dacă vorbim de protecția datelor de dimineață până seara și sigur că exagerez un pic acum, atunci uh, unde ajungem? Și la fel și cu neutralitatea rețelei. Dacă se tot insistă asupra acestui concept, așa cum este înțeles de unii dintre noi, atunci unde vom ajunge? Eu cred că în uh, anumite uh, domenii este nevoie și de corecții. Un al doilea bloc important se referă la necesarul de investiții. Toate investițiile pe care le cerem, întreb de unde să vină acești bani. Mult succes, pentru că fondul nostru de investiții, până la urmă, nici măcar nu e așa de mare dacă va ajunge vreodată să fie mare. Eu consider că n-ar trebui să promitem oamenilor ceva ce până, poate nu vom putea realiza. Eu cred că da, trebuie să-i atragem pe cei care dispun uh, de fonduri private. Dacă îi putem asigura că este o investiție care merită, atunci vom dispune de fonduri. Dacă nu se, poate câștig, nu se pot câștiga bani din astfel de activități, atunci ele nu se vor realiza. De aceea trebuie create condițiile pentru cei care dispun de capital în așa fel încât aceștia să dorească să o facă. Și cum procedăm? Avem acest curaj? And Madam Salini. Mulțumesc, doamna Salini, următorul vorbitor. Nu, domnul Salini, mă scuzați, spune președintele. Da, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru... Rita, perché credo che il primo te... Și m-a entuziasmat uh, discursul dumneavoastră, pentru că cred că prima condiție pentru ca Uniunea Europeană să fie în stare să redemareze cu forța necesară este Uh, posibilitatea ca noi, uh, ca instituție, să uh, convingem. Sper așadar că entuziasmul dumneavoastră să se transfere și asupra colegilor dumneavoastră, domnule comisar. Eu nu sunt un expert în domeniul agendei digitale, mă ocup mai mult de industria tradițională, dar sunt absolut convins că e nevoie ca Uh, provocarea digitală, că provocarea digitală trebuie să ajungă și în industria tradițională. Uh, la fel și în agricultură. Italia este o țară tradițională agricolă și în uh, irigații se folosesc sateliți și sonde prin iar cultivatorii, prin intermediul telefonului mobil, pot să știe dacă plantele au beneficiat de destulă apă sau nu. Deci iată diferite domenii de utilizare. Care este însă dușmanul acestor investiții? acestor investiții. Este vorba de reglementarea excesivă, pentru că înainte de a avea nevoie de o bună reglementare, avem de fapt nevoie de mai puțină reglementare. Statul ar trebui să facă un pas înapoi. Noi ar trebui uh, să decidem dacă acceptăm uh, să riscăm atât de mult, pentru că noi uh, spunem că nu e nevoie de atât de multe reglementări. Pentru că e la fel ca și cu un uh, corp zvelt care se mișcă mai ușor decât unul supraponderal. De aceea este nevoie să fim mai atletici aici. Și am să închei cu următorul lucru. Cred că se impune să ameliorăm raportul între investitori și uh, poli- politică. Pentru că investitorii nu se îndreaptă uh, în domeniile în care există uh, garanții uh, așa cum se spune astăzi. Investitorii, de fapt, merg acolo unde se poate câștiga bani, iar în ceea ce privește roaming-ul s-au spus deja foarte multe call for me. Da, și pentru mine a fost uh, un uh, semnal de alarmă, o să fiu mai atent. Domnul Boni, mulțumesc, uh, domnule președinte, vreau să îl felicit pe domnul comisar pentru pasiunea și entuziasmul său. A vorbit despre patru aspecte importante pentru succes. Uh, leadership, legislația flexibilă de care avem nevoie. Sunt pe deplin de acord că e nevoie de această flexibilitate legislativă, dar și de soluții nelegislative când vorbim despre punerea în aplicare a pieței digitale unice, apoi investițiile în infrastructură cheie pentru viitor și punctul 4 legat de sprijinirea dezvoltării uh, industriale. Cred că în documentul comisiei uh, se simte acest se simte o lipsă a descrierii amănunțite a acestei dezvoltări industriale către zero. Um. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru pledoaria dumneavoastră cu pasiune pentru piața unică digitală. Eu cred că mulți colegi pot confirma acest lucru când spun că putem subscrie la multe lucruri din cele afirmate de dumneavoastră. Sperăm însă că se vor și realiza, nu rămân doar afirmații. Sperăm să se întâmple acest lucru în următorii patru ani și dacă veți reuși să faceți acest lucru, cred că uh, va reveni uh, premiul Nobel digital. Cred însă că este dificil și de aceea este nevoie ca și în această planificare să fie uh, stabilite priorități. Ați vorbit uh, de uh, faptul că timpul ne presează și de aceea se impune stabilirea unor priorități. Care sunt prioritățile dumneavoastră personale pe care, într-adevăr, vreți să le realizați în următorii patru ani. Sigur, planul pe care îl prezentați dumneavoastră cred că este unul pe termen mai lung. Sigur, lumea digitală uh, presupune să mișcăm mai repede, dar uh, știm cum funcționează pârghile europene. Poate va dura mai mult, dar încă o dată, care sunt obiectivele pe care le vreți realizate în următorii patru ani? În al doilea rând, colegii cu toții spuneau că înainte de a vorbi despre o revoluție digitală se impun investiții în infrastructură și ajung imediat la final. Dumneavoastră faceți parte din uh, comisie, ați contribuit la planificarea fondului EFSI, sunteți practic la sursă, ne puteți da câteva detalii, ne puteți confirma că o parte uh, mare din uh, Sumele prefăcute acolo vor fi destinate benzii largi. Colleague, uh, Mr. Commissioner, after excite. Da, iată, domnule comisar, o discuție interesantă, profesionistă. Puteți răspunde? Die Frage war ja, wie viel Zeit müssen wir uns nehmen? Sachverstand. Doamnelor și domnilor, cred că este uh, în momentul da să-i ascultăm pe toți cei de specialitate, dar cum putem uh, totuși să ne mișcăm mai repede? Uh, regulamentul cu privire la protecția datelor, la raportat de doamna Reding, acum 2 ani, a fost adoptată de comisie, blocată însă de Consiliu uh, timp de 2 ani și blocajul este risipă de timp și de aceea pledez pentru acordare rapidă de mandat uh, de uh, realizarea unor consultări rapide între raportori, între Parlament și Consiliu. Al doilea exemplu. Dacă pe anumite legi avem de trei ori pe an reuniune ale Consiliului, doar de trei ori și am participat în noiembrie anul trecut la o astfel de dezbatere, iar următoarea are loc în aprilie. Iată că între timp uh, șase uh, guverne uh, nu s-au reales, o parte din statele membre nu-și trimit miniștri, și doar secretarii de stat, nu vin decât să citească ce le-au scris funcționarii lor care stau în spate și se uită dacă uh, se citește tot. Deci toate aceste rituale nu și-au sensul. Da, când spuneți că trebuie să fim riguroși, sunt de acord cu dumneavoastră, dar rigurozitatea și rapiditatea nu trebuie uh, să se excludă. Dacă mă refer acum la directiva cu privire la uh, mass media și audiovizual, cea precedentă face part, e din 2008. Aici trebuie ca prin procesul refit să vedem uh, ce e bun, ce trebuie modernizat, ce trebuie inclus nou și dacă în al doilea uh, trimestru din anul viitor vom putea veni cu o propunere legislativă, atunci uh, nu ne putem permite să finalizăm lucrurile doar în 2019, pentru că în acești trei ani lumea digitală, televiziunea, radio, Netflix, Amazon, uh, servicii de streaming, video on demand vor suferi încă o revoluție. Prin urmare, câștigi autoritate doar dacă Uh, rămâi uh, în rândul lumii, te miști cu uh, vremurile. Raportorii, președinția, miniștri ar trebui încuiați undeva într-o cameră timp de o săptămână până iese ceva. Așa cum se procedează și la alegerea uh, papei. ce posibil acolo ar trebui să fie posibil și în democrații. Nimic împotriva rigurozității. Dar trebuie să ne menținem în, uh, la nivelul vremurilor. Poate că ar trebui să uh, încercăm pentru a putea să-i convingem pe toți uh, că în sectorul digital este nevoie de o consultare mai rapidă cu toată lumea, cu toți cei implicați. Nu doar ambasadorii din Coreper, pentru că asta ne spun toți uh, participanții și uh, pe piața digitală și reprezentanții industriei. În ceea ce privește neutralitatea rețelei și roaming, au fost câteva întrebări. Vă sunt recunoscător pentru că aveți raportori foarte iscusiți care în ultimele săptămâni s-au implicat foarte mult. Mai urmează și un mic dejun de lucru la nivelul Consiliului peste două săptămâni și sper că Uh, sub președinție letonă vom mai putea ajunge la o decizie. Luxemburgul este pregătită, va prelua conducerea, dar cred că va trebui să folosim la maxim timpul pe care îl avem la dispoziție în iunie. Ceea ce privește neutralitatea rețelei. Aici vreau ca uh, sarcina probei să fie um, inversată. Serviciile medicale trebuie să dovedească că operații digitale, e-health, nu sunt posibile decât cu perioade de latență care vizează milisecundele. Și atunci va trebui asigurat accesul uh, tuturor în domeniul transporturilor rutiere. Va trebui ca să se dovedească unde e nevoie de servicii de uh, ghidare a traficului. Și dacă toate au nevoie de timp real. Și acest lucru atunci va trebui să uh, prevaleze în interesul uh, siguranței traficului și al uh, cetățenilor. Dar dacă nu se dovedește acest lucru, atunci nu. De sarcina probei pentru anumite servicii speciale de interes general trebuie să revină industriei, economiei. Dar atunci și noi trebuie să fim dispuși ca atunci când există argumentele necesare să nu blocăm în ceea ce privește siguranța cibernetică. Aici, pe lângă legislație, mă bazez și pe această platformă um, NIS, în ceea ce privește securitatea rețelelor și informațiilor. Și atât uh, lumea telecomunicațiilor din uh, instituții, cât și lumea externă când vorbim de Digi și de Connect, vor trebui create echipe speciale ca să putem reacționa mai repede, astfel încât să ne protejăm rețelele digitale de atacuri cibernetică, să putem analiza astfel de atacuri și să tragem consecințele, uh, concluziile necesare. La fel și în cazul unor atacuri al altor servicii secrete din afara Europei asupra informațiilor noastre. Eventual, chiar și atacuri asupra infrastructurilor noastre din partea unor servicii informatice din interiorul Uniunii Europene. Cred că aici se impune mai multă sensibilitate digitală. S-a spus că în comunicarea noastră Uh, nu s-a acordat suficient spațiu politicii industriale. Se prea poate, dar crearea unei piețe interne pentru automobile și mobilitate e una, dar cercetarea la automobilul de mâine se poate realiza doar prin economie digitală până la urmă. De aceea, crearea unor infrastructuri digitale, standarde de infrastructură, reguli, protecția datelor, siguranța datelor reprezintă premiza pentru o politică industrială și pentru interconectarea economiei reale cu cea digitală. Uh, uh, politica industrială reprezintă viziunea, iar piața digitală reprezintă una din premise, să spunem. În ceea ce privește comunicarea fără fir a viitorului, mai trebuie să recuperăm decalaje. 750 de milioane de euro sunt prevăzute în în bugetul european pe care îi punem în aplicare prin proiecte cu un consorțiu uh, industrial care s-a angajat să investească de 5 ori atât. Și trebuie să spun că ne apropiem așa de uh, ceilalți concurenți, Japonia, uh, Corea de Sud. Obiectivul însă trebuie să fie ca Europa să facă în același timp introducerea tehnologiei 5G Ah, de deci simultan cu Corea, Japonia, undeva prin 2020-2022. O altă întrebare foarte interesantă s-a referit la investițiile în infrastructurile digitale. Însă și aici avem nevoie de o repartizare clară a competențelor. Cine răspunde și care e obiectivul? În multe cazuri există la infrastructurile publice competențe clare. În domeniul rutier e clar care sunt drumurile naționale, care sunt uh, drumuri uh, locale și mai departe. La fel și în domeniul uh, educației, de pildă. E clar de ce anume se ocupă mm, Consiliul Local, de ce anume se ocupă uh, statul membru. În schimb, în ceea ce privește investițiile în domeniul digital, există un haos al competențelor. Și odată cu planul Juncker trebuie decis și acest lucru care este obligația sau uh, dreptul statelor membre de cofinanțare, care este uh, dreptul regiunilor, ce se acceptă ca ajutoare de stat, ce ține de uh, autoritățile locale. Noi putem oferi programele noastre structurale, care, de, din păcate, sunt folosite mult prea puțin în ziua de astăzi pentru cofinanțare în domeniul digital. S-ar putea spune că infrastructura digitală este poate mai importantă decât uh, centura ocolitoare. Iar în ceea ce privește EFSI, în următoarele zile va trebui să decidem cu privire la criteriile um, de eligibilitate. Va trebui să vedem unde putem cofinanța, unde putem veni cu garanții pentru a impulsiona investiții private tocmai și în zona rurală, pentru că în următorii ani avem nevoie de infrastructură paneuropeană cu acoperire largă și în zonele rurale, nu doar în metropolele europene, și în zonele mai puțin populate. Pentru că Uh, școala fără resurse didactice uh, electronice sau chestiuni care țin de e-health, de automotive driving, au sens doar dacă asigurăm aceeași calitate la nivelul întregii Europe. Și aici includ și Europa, Balcanii Occidentali, Elveția. Apoi, chestiunea criteriilor de eligibilitate. Cred că aici ar trebui să dăm dovadă de neutralitate uh, tehnologică, da, să stabilim uh, standarde. Da, dacă e vectoring, fibra optică sau uh, Wi-Fi, tehnologia pentru care se optează, acest lucru trebuie să fie decizia investitorilor și a statelor membre, dar trebuie să redactăm un standard de calitate. Nu cred că sunt bani judicioși cheltuiți dacă trecem de la 3 la 15 MB uh, pe secundă. De aceea trebuie să se facă o alegere clară a proiectelor uh, care aduc ceva. Doamna Calas s-a referit la platforme, dar pe de, altă, pe de o parte avem uh, cazul Google, unde în următoarele săptămâni vom mai câștiga ceva experiență. Va trebui să vedem ce linii directoare trebuie elaborate împotriva discriminării pentru a stabili o anumită responsabilitate pe conținut. Și apoi vom analiza în detaliu piața până la finele anului și vom veni cu o propunere pentru a vedea dacă, în paralel cu reglementările pentru uh, tele, în paralel cu regulile existente pentru uh, televiziunile europene, uh, va trebui să creiem uh, reguli similare și pentru platformele um, over the top, deci de tip uh, OTT, pentru a exista aceleași condiții. Eu cred că aceste măsuri vor duce la o mai uh, bună concurență pe piața um, internă. Există peste 200 de companii care acționează în moment pe uh, piață. În anumite state membre mici există doar patru și nu uh, există nici unul uh, de nivel european. Mm, eu prefer 10 europeni competenția pe o piață mai largă decât 300 care uh, acționează doar într-o nișă. S-a vorbit de drepturi fundamentale și chestiuni care țin de etică. Foarte important. Am avut o legătură destul de strânsă cu sindicatele, Ah, și în, cu Verdi, Sindicatul Verdi de la mine din țară. Am vrut să vedem ah, cum se transformă și piața muncii în era digitală, care sunt competențele și aptitudinile necesare pe viitor, cum se modifică procesele de lucru și în producția industrială. Și ar trebui să facem tot posibilul pentru ca revoluția digitală să fie și în folosul lucrătorilor, a angajaților și să minimalizăm Uh, efectele negative pe cât se poate. Apoi chestiunea sensibilității digitale. În protecția muncii suntem competenți, asigurăm pe oameni de eventuale accidente atunci când lucrează pe bandă și pe șantiere. Dar trebuie ca și în domeniul digital uh, să uh, elaborăm un set de măsuri similar atunci când este vorba de pericole digitale și evident că în acest sens și sindicatele sunt uh, invitate să realizeze împreună cu noi proiecte care să se califice la finanțare din bugetul european. Și un ultim punct, geoblocking, portabilitate și teritorialitate. Trebuie să fie clar că principiul unei piețe digitale este acela că dar, granițele naționale nu mai sunt relevante, dar un principiu poate să aibă și, în, complementar și anumite excepții și aici aș aminti trei. Uh, radiodifuziunile publice deseori sunt finanțate prin taxe și de la bugetul național și au o misiune publică în respectivul stat și nu în afara lui. Aceste taxe de finanțare nu ar mai avea justificare dacă se renunța în acest caz la teritorialitate. Un al doilea exemplu, o să vă mirați, e vorba de sport. Asociațiile sportive de basket, volei, dar și uh, fotbal, zi in, vin și îmi spun că modelul lor de afaceri se construiește pe o, o distribuire la nivel național. Dacă uh, comercializarea acestor produse s-ar mai putea face doar la nivel european, atunci când joacă HSV Hamburg împotriva lui uh, San Pauli, va trebui să vedem uh, cine se va impune, dacă s-ar, s-ar prezenta atunci un meciul Real Madrid sau Barcelona în loc. Dar și sportul um, amator trebuie avut în vedere și în aceste cazuri principiul teritorialității este important și acest lucru vi-l vor putea dovedi asociațiile sportive. Mă aștept ca aceștia să vă caut în următoarele luni E mm, la fel de valabil și pentru membrii din industria de cultură, pentru că sportul trebuie prevăzut cu o excepție și, în ultimul exemplu, filmul. Filmul european în care am investit foarte mult până acum nu este competitiv dacă îl comparăm cu Hollywoodul, de pildă. Trebuie spus acest lucru. Marile filme americane vor domina în continuare Google și Netflix uh, și-ar uh, arăt de pe sub mustață dacă filmul uh, european a renunțat la principiul teritorialității de azi pe mâine. Filmul din Austria trăiește din uh, finanțări din Austria, la fel și cel uh, german, cu finanțare din Germania. Plus, aici se mai adaugă și diversitatea lingvistică. Avem 24 de Uh, limbi diferite și istorii diferite. Poate că nici uh, gustul pentru caricatură nu e uh, același în diferite țări. De exemplu, cel mai vizionat show de televiziune, Hoite Show din Germania, nu interesează pe portughezi. Așadar, dacă vrem să ne păstrăm diversitatea culturală, atunci nu putem ca de azi pe mâine să introducem și filmul european pe piața digitală. De aceea precauție, de precauție e nevoie. Geoblocking, da, uh, portabilitatea uh, e necesară. Anumite uh, manifestări sportive uh, care au loc în Austria trebuie să le pot vedea și din uh, Bruxelles. Dar trebuie să avem grijă uh, să nu aruncăm copilul cu copaia în acest caz. Vă mulțumesc pentru dialog și sper să ne vedem și o dată viitoare. Mulțumesc, domnule comisar. O discuție foarte interesantă. Sper să ne mai întâlnim. Sigur, ne vor mai întâlni pentru a discuta despre economia digitală, despre piața digitală unică. Ne cunoaștem de vreo șase ani, nu de acum un an, așa că vă urez mult succes și vă mulțumesc încă o dată. Thank you. Uh, uh, ladies and gentlemen, we Dragi colegi, domnilor și domnilor, mergem acum mai departe, în întâlnirea coordonatorilor și dacă nu vă supărați, aș ruga pe toată lumea care nu are dreptul să participe la această